Uh, Stimați colegi, doamnelor și domnilor, haideți să începem. Mai ajung colegi încet, încet. Peste câteva minute vom fi mult mai numeroși. La ora 9 sala era aproape goală, dar acum uh, prezența începe să crească și îi urăm bun venit domnului Carlos Moedas, pe care ne bucurăm să-l revedem. Subiectul pentru această dimineață este situația actuală a politicii europene în domeniul cercetării. Vă informez că domnul comisar Moedas ne va prezenta prioritățile comisiei în domeniul cercetării, științei și inovării, precum și rezultatele Orizont 2020. Este un lucru foarte important pentru noi și am mai, va mai prezenta și un mecanism de consiliere științifică anunțat recent. Așadar, și am discutat uh, câteva probleme importante cu domnul Carlos Moedas fost implic... am avut o discuție foarte bună în legătură cu viitorul inovării și probabil câteva observații importante au fost făcute la reuniunea respectivă la care au participat peste 800 de oameni de știință din Europa. Probabil că Comisia a reținut câteva idei din acea reuniune. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezență. Știu că aproape suntem în luna august. Îmi face mare plăcere să fiu aici alături de dumneavoastră a treia oară. Ideea pentru astăzi era să vă spun câte ceva în, legătură cu ceea ce s-a întâmplat după 8 luni în care v-am ascultat pe dumneavoastră, pe comunitatea științifică, am purtat, uh, am avut întâlniri cu parlamentele, parlamentele naționale, cu statele membre, care sunt prioritățile pe care le-am prezentat, pe care le vi le prezint uh, astăzi și pentru viitor. Acestea sunt și pun puncte în legătură cu care vreau să vă aud opiniile. Așadar, am trecut printr-o perioadă destul de dificilă, în general, recent, în Europa, și am încercat să examinez care este atul nostru principal în domeniul cercetării și inovării. Cred că diversitatea din Europa nu trebuie să fie văzută ca un aspect negativ, ci ca un atu reprezintă o bază pentru viitorul științei și inovării. Acest lucru ar fi uh, lucrul pe, pentru care ar trebui să ne luptăm în ceea ce privește portofoliul nostru și lucrurile care vor uh, duce înainte creșterea. Diversitatea este un atu mare al Europei și vrem să profităm de acest lucru în viitor. Fără îndoială, însă, apar uh, trei provocări majore în domeniul științei și inovării. În primul rând, după cum știți și am spus acest lucru de multe ori, nu reușim foarte bine să facem ca aceste rezultate ale cercetării să ajungă pe piață. Am discutat foarte mult despre acest lucru, însă ce se poate face al doilea aspect îngrijorător este că în anumite domenii științifice, chiar dacă producem uh, cunoașterea științifică, uh, în anumite domenii suntem în urmă. Deci trebuie să avem grijă de științele fundamentale pentru a fi cei mai buni în toate domeniile. Așadar, în ceea ce privește Europa, trebuie să Uh, investim mai mult în diplomația științifică și în valoarea noastră ca uh, reprezentanți de avangarda a științei în Europa. Așadar, strategia pe care am încercat să o prezint este una care să facă față acestor trei probleme. În primul rând, să transforme în produse de pe piață uh, tot ceea ce facem în domeniul cunoașterii. În al doilea rând, să fim cei mai buni și în al treilea rând, să fim mai internaționali. Ehm, este o strategie deschisă, inovare, știință și deschidere către lume. Aceasta este viziunea pe care uh, o am în legătură cu uh, știința și uh, rolul pe care îl are Europa în lume. Ce înseamnă inovarea deschisă, știința deschisă și deschiderea către lume? În ceea ce privește inovarea deschisă, am o viziune în legătură cu abilitatea Europei de a capitaliza rezultatele în cercetare și inovare. Felul în care văd uh, problema și soluția este Uh, modul în care putem schimba mediul de reglementare. Felul în care putem să vedem regulamentul, um, felul cum decurge un proces legislativ, uh, care este uneori devansat de tehnologie. Trebuie să examinăm două aspecte, tech refit și o mai bună reglementare, deci să avem uh, discuții cu Parlamentul, cu diverse grupuri în legătură cu regulamentele apte pentru viitor, pentru că uneori reglementăm în legătură cu lucruri, aspecte necunoscute care poate nu se vor întâmpla sau uh, reglementăm lucruri care nu există încă. Așadar, aș dori să purtăm această dezbatere, să ascult idei din partea dumneavoastră, pentru că este un punct foarte important care uneori nu ne permite să ajungem la un potențial de plin. În al doilea rând, examinând diversele ecosisteme ale inovării din lume, aceste ecosisteme întotdeauna uh, au o universitate în centru, înconjurată de întreprinderi și însoțite de finanțare. Diferența majoră pe care o văd în Europa față de alte platforme ține de partea de finanțare. Așadar, unul dintre puncte ar fi să examinăm ceea ce lipsește. Dacă mergem în Boston, în Statele Unite, în urmă cu 15 ani, nu exista un centru pentru biotehnologie. Ceea ce s-a schimbat acolo nu a fost că a apărut o universitate, pentru că acestea deja existau. Au apărut investitorii cu capital de risc. Deci a apărut finanțarea care s-a alăturat ecosistemului și acest lucru lipsește în continuare în Europa. Deci o idee ar fi să studiem posibilitatea dezvoltării un, unuia sau mai multor fonduri de investiții în cercetare europene pentru a vedea cum putem să uh, canalizăm capitalul de risc în Europa, care în momentul de față este național, nu este transfrontalier, și cum putem face ceva în acest sens. Asta pe partea de finanțare, pe uh, partea capitalului de risc, că ar trebui să ne gândim la dezvoltarea acestor uh, fonduri de investiții. Pentru că publicul trebuie să investească, însă cu ajutorul gestionarilor de fonduri care sunt cei care știu unde să um, investească, deci să se investească în alte fonduri care au experiența necesară. Așa se găsește excelența, pentru că despre asta vorbim în definitiv. După aceea, trebuie să continuăm să acționăm ceea ce facem deja să funcționeze mai bine ecosistemul european. Orizont 2020 și când am venit aici am început să lucrez cu colega mea, Corina Crețu, pentru a putea să canalizăm fondurile structurale și Orizont 2020. Așadar, acum cred că am ajuns la un moment și vă pot împărtăși faptul că vom crea o medalie a excelenței. Deci orice proiect care ajunge în Orizont 2020 sau ERC, dar nu este finanțat și este considerat un proiect bun, dar din motive bugetare nu ajunge să fie finanțat, împreună cu Corina Creța, este, Crețu este să aplicăm acest certificat de excelență semnat împreună și acel consorțiu al universităților poate să se adreseze fondurilor naționale sau fondurilor structurale din statul membru cu acest certificat, care este dovada că am trecut printr-un filtru extrem de dificil, cum ar, cum ar fi Orizont 2020, și că proiectul este excelent. Așadar, autoritățile naționale și fondurile structurale pot folosi acest certificat ca dovadă a excelenței. Este un pas, un prim pas foarte important pentru a obține mai multe investiții. Deja, cred că am menționat ultima dată când am fost aici, când ne-am văzut, m-am văzut cu președintele Jerzy Buzek, am lansat următoarea idee. președintele mi-a spus că mi-a spus că înțelege ideea, însă că aceasta trebuie să fie explicată mai bine, pentru că este o idee nouă care trebuie să fie mai bine explicitată. Care este această idee? Ideea este că am petrecut ore și ore din discuții cu cercetătorii care mi-au spus că unul dintre uh, punctele importante pentru inovare este că există Consiliul European pentru Cercetare, ERC, care era de jos în sus, unde cercetătorul era pus în centru și nu exista nimic echivalent în domeniul inovării. Ideea și Conceptul mi-a venit de la acele convorbiri să concep un lucru care nu este inovator, a fost uh, uh, gândit și de alții înaintea mea, am vrut doar să plantez uh, semințele unui Consiliu European al Inovării. Nu vorbesc aici despre o clădire sau de personal, ceva care să fie în plus față de construcția europeană. Vreau să creez o platformă. Ideea mea este că să creăm o platformă în care inovatorii să fie în centru. După aceea să uh, îmbunătățim instrumentele disponibile, să existe un fel de ghișeu unic. Mă întâlnesc cu mulți inovatori care îmi spun că există foarte instru- multe instrumente și situația este confuză este greu de uh, înțeles. Acest Consiliu European al Inovării ar fi o idee foarte simplă ca oamenii să știe unde să se adreseze. Imaginați-vă că cineva se adresează unui instrument al nostru, de exemplu instrumentul pentru IMM-uri și nu este selectat. După aceea se întoarce acasă. Noi ar trebui să avem pe altcineva care să fie un fel de care să facă un fel de meta-analiză și se spune uh, ai mers la uh, instrumentul pentru IMM-uri, dar poate ar fi trebuit să mergi la instrumentul pentru in, rapid pentru inovare. Însă persoana respectivă nu află acest lucru și se pierde în sistem. Deci acest Consiliu al Inovării se vrea a fi o instituție care se pornească de jos în sus și uh, Consiliul European al Cercetării ne-a arătat că această abordare este una foarte bună și că trebuie să facem mai mult. Bineînțeles că Orizont 2020 are o abordare din ce în ce mai bună în acest sens, dar are nevoie de o anumită structură și ar trebui să ne gândim la ceva pentru inovatori care să fie de jos în sus. Bineînțeles, a treia idee este să avem un obiectiv unic de excelență. Nu. De- acestea sunt idei pe termen lung. Mi imaginez că prima persoană care a vorbit despre Consiliul European al Cercetării probabil nu vorbea despre viitorul apropiat. Eu doar lansez această idee. Cred că trebuie să discutăm mai mult despre un asemenea Consiliu al Inovării în viitor uh, și aș dori să aflu ideile dumneavoastră. Acesta ar fi aspectul inovare deschisă. Mai am 10 minute, îmi spune președintele. Închei această parte cu uh, deschiderea științei și deschiderea spre din lume și după aceea trecem la uh, sistemul de consiliere științifică. În ceea ce privește știința deschisă, două lucruri foarte importante. 1. Dacă vrem să, imagine, să vedem știința ca deschisă, trebuie să ne uităm la inițiativele prin care putem să rezolvăm problemele pe care începem să le avem în lume în ceea ce privește integritatea cercetării. Deci să examinăm integritatea cercetării și să avem o inițiativă pentru a ajunge la un nivel mai bun. Un alt lucru pe care vreau să vi-l menționez era posibilitatea creării unui cloud pentru uh, oamenii de știință, un domeniu comun al cercetării. Cercetătorii mi-au spus că pentru ei este important să aibă o asemenea comunitate. Atunci când vă spun că vreau, vrem să fim deschiși față de lume, înseamnă că trebuie să facem mai mult în domeniul diplomației științifice. Cu statele din America Latine am, am anunțat un spațiu comun al cercetării. Cred că trebuie să facem același lucru cu Asia și acest lucru aș dori să-l discut astăzi cu dumneavoastră și vă aștept întrebările. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. la reuniunea noastră de la Comisia Europeană împreună cu domnul vicepreședinte Katainen a fost foarte bună. Am găsit o susținere largă a actorilor pentru acest concept al celor trei O, al celor trei deschideri. Însă au apărut și întrebări în legătură cu implementarea concretă a acestor idei. Așadar, acum în numele grupurilor politice, în numele PPE, domnul Eller. Bună dimineața, domnule comisar, bun venit. Noi avem trei așteptări. Moders uh, începe să se lupte, asta înseamnă buget, Möders începe să lucreze, deci implementarea Horizon și Möders uh, se uh, gândește la viitor, ceea ce tocmai ați spus. Möders începe să lupte. Tocmai am primit mesajul ieri că se vor face reduceri de 200 de milioane în plus în ceea ce privește plățile 75 200 de milioane da, credite de angajament, și aceste reduceri afectează ambițiile legate de cercetare europeană. Se merge dincolo de reducerile EFSI în propunerile bugetare. Știu că dumneavoastră aveți nevoie de solidaritate în Colegiul Comisarilor, însă acum introduceți reduceri suplimentare pe lângă EFSI Sugestia noastră ar fi niciun fel de reduceri suplimentare și să vedem care va fi rezultatul în septembrie. Deci, în primul rând, bugetul. De asemenea, ambițiile dumneavoastră, pentru că aveți dreptate atunci când descrieți eh, problemele legate de capitalul de risc. Atunci când eram activ în domeniul cercetării, exista finanțare pentru că investitorii erau interesați de cercetarea de vârf. Eh, însă aici faceți invers. Eh, luați finanțarea. Așadar, eu vreau să vă alăturați luptei noastre pentru proiectul dumneavoastră. Nu se pot face reduceri suplimentare pe lângă cele pentru EFSI. Comisia acum propune 16 reduceri suplimentare este un lucru jignitor și inacceptabil pentru Parlament. În al doilea rând, în ceea ce privește munca pe orizont 2020, există câteva probleme foarte importante. În programul pentru IMM-uri, rata de succes este 6,2%, deci dacă luăm 600 de milioane de la acest buget, rata de succes va scădea. Și în consecință, nu se va susține partea inovatoare a economiei, IMM-urile. Nu există nicio dorință și nici o, un stimulent pentru a participa la un proiect care are o rată de succes mai mică de 10%. Ultimul aspect Mölder se gândește la viitor. Există multă susținere pentru propunerile dumneavoastră, însă, după cum am spus, dacă nu găsim legătura, dacă se scade sub 2% din PIB pentru cercetare și dezvoltare, nu mai trebuie să vorbim despre piețele financiare. Totul se leagă de buget. Dacă nu, vă luptați, vorbim aici de granturi. Dacă nu finanțăm cercetarea, atunci nu uh, se poate asigura niciun fel de capital de risc. Cerem statelor membre să cheltuiască 3% din fondurile structurale pentru a ajunge la 3% din PIB, însă aceeași comisie, aceeași Uniune Europeană, în același timp, uh, își reduce propriile programe sub 2% din PIB. Acest lucru este ilogic și nu se înțelege în restul lumii. Vă mulțumesc, v-aș dori să vă rog pe dumneavoastră coordonatorii să nu vorbiți mai mult de 3 minute, pentru că nu va rămâne suficient timp pentru toată lumea. Urmează domnul Zorinu. Fie comentariu, o Sr. Presidente, Sr. Comissário, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Na nossa sociedade, que é um tempo de disrupção. Nesse... E o perioadă de tulburări în societate și în astfel de momente cercetările și inovarea sunt esențiale pentru a încerca să înțelegem ce se întâmplă și să dăm uh, răspunsurile adecvate. Aș vrea să-i mulțumesc domnului comisar pentru această prezentare deschisă. și am diverse întrebări legate de viziunea dumneavoastră. Întrebarea care se pune, cum să obținem rezultatele cercetării, mai ales ale cercetării aplicate, cum să facem că ele să ajungă pe piață? Ați vorbit despre crearea unui Consiliu European al Inovării, dar multe resurse pentru cercetare sunt resurse de care e nevoie ca garanții pentru fondul Juncker. După cum spunea colegul, cum să evităm atacuri suplimentare asupra cercetării. După cum am spus, a fost o greșeală uriașă. Dacă ne uităm la platformele de investiții care se creează pentru a permite accesul la fondul de investiții strategice, dacă cercetările și inovarea sunt incluse, cum o să funcționeze. Cum putem asigura ca banii să ajungă acolo? Pentru că ați spus că va exista ceva la schimb, o contrapartidă la schimb pentru inovare. Cum putem face ca inovarea să fie în serviciul dezvoltării durabile? Să punem și o altă întrebare, cum definim parteneriatele? măsurile <clears throat> de inovare pe care oamenii să le înțeleagă, un factor decisiv. Să vă dau un exemplu. A existat un parteneriat euromediteranean pentru cercetare și inovare. Înțelegem cu toții cât e de important să existe un parteneriat în zona Mediteranei în această perioadă. Sisteme legate de alimente, de aprovizionarea cu apa sunt factori critici. Puteți să ne spuneți care sunt etapele următoare pentru că acest program să funcționeze în mod corespunzător pe teren? Văd că mai am 20 de secunde, spune vorbitorul, așa că vreau să vă mai spun că Uniunea Energetică și agenda digitală sunt esențiale pentru Uniunea Europeană în prezent, când Uniunea Economică și Monetară nu evoluează cum ar trebui. Trebuie să fim extrem de competitivi să asigurăm că avem infrastructura adecvată. Domnule comisar, ați vorbit despre uh, domeniul cloud pentru oamenii de știință, dar avem <clears throat> și un parteneriat cu America Latină și cred că e foarte important să existe <clears throat> un cablu submarin care să lege Europa de America pentru schimbul de date. Mă întreb care e situația. Știu sau presupun că și colegii știu, dar facem schimb de date cu America Latina, dar pentru asta trebuie să trecem prin Miami deocamdată. Ar trebui să avem acces direct. Președintele, acum, în par, din partea ECR, vicepreședintele Henkel. Da, mulțumesc, domnule comisar. Am spus și ieri, când m-am adresat prim-ministrului din Luxemburg, care conduce acum Consiliul European, există un acord uh, covârșitor în acest Parlament în legătură cu problema reducerilor <clears throat> de buget pentru orizont 2020. Vreau să spun ceva și să pun o întrebare. Ce vreau să spun este că logica propusă de președintele Comisiei, domnul Juncker, e cam așa. Spune, dacă iau un euro de la orizont 2020, primesc 15 euro de activitate economică suplimentară în Europa și ca produs secundar avem ca rezultat și mai multă cercetare și dezvoltare din partea sectorului privat. <clears throat> Eu aș vrea să contest această logică pentru că eu știu că cercetarea fundamentală nu se realizează în industrie și nu în interiorul IMM-urilor. Deci e o logică greșită. Iată afirmația mea și poate că o putem utiliza atunci când discutăm o revigorare a bugetului cu colegii de la Comisie. Întrebarea e simplă. Ați auzit despre reducerile de care v-a adus aminte colegul, sunt reduceri noi. Am o întrebare simplă. Pe ce bază s-au făcut acele reduceri, acele tăieri de buget? Care e logica pe baza căror criterii? Ce s-a utilizat pentru a aplica acele uh, reduceri la bugetul Orizont 2020. Mulțumesc. <clears throat> Mulțumesc. Acum doamna Calas din partea ALDE. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezentare. Aici sunt. Ați vorbit despre știință, inovare deschisă și deschidere către lume un alt lucru care trebuie să fie deschis ar fi și date guvernamentale deschise. Ce părere aveți? Am avut această discuție uh, de domeniul big data, cum cercetarea și inovarea se bazează pe date care sunt uh, fărmițate oarecum. Ce părere aveți? Și tot în legătură cu aceasta, cu agenda digitală, care sunt părerile dumneavoastră în legătură cu drepturile de autor. Știm că există discuții în legătură cu excepții pentru uh, data mining, uh, dar există păreri diferite în legătură cu chestiunile legate de copyright și m-ar interesa să auzi părerea dumneavoastră. Mulțumim. În partea goie, doamna Matias. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, un călduros bun venit în comisia noastră. Aș vrea să vă pun câteva întrebări în legătură cu cei trei de O în limba engleză, legați de deschidere. N-am înțeles în legătură cu prima idee, cum se va aplica, cine o să facă, uh, cum se implică Parlamentul, comunitatea științifică. A doua întrebare. Există acel sigiliu de excelență. Aici, în uh, Parlament, <clears throat> am discutat procedură legată de Orizont 2020 și linia adoptată era apropiată de a dumneavoastră ce se întâmplă cu acest sigiliu sau ștampilă de excelență? N-ar putea crea noi diviziuni mai degrabă decât să avem un mediu mai uh, favorabil coeziunii în cercetare? Celor din cercetare nu li se va părea că e mai greu, din ce în ce mai greu să obțină finanțare? Mă îngrijorează faptul că acest sigiliu de excelență ar putea să <clears throat> fărâmițeze mediul de cercetare și ar crea noi diviziuni tot în legătură cu sigiliul de excelență, care este rolul uh, care va aparține cercetării fundamentale. Sunt domenii ale științei care n-au nicio legătură directă cu piața. Și o ultimă întrebare. Aș susține întrebarea pusă de colegul nostru Sorin. Aș vrea și eu să știu exact care este rolul comisiei în ce privește cercetările în domeniul cloud, deci elemente suplimentare. Mulțumesc. Acum colegul Tamburano din partea EFDD. Mulțumesc, domnule comisar. În uh, discursul dumneavoastră ați afirmat că sunt domenii pentru inovare și știință în Europa care, de fapt, dau înapoi. Puteți să ne spuneți mai multe um, despre domeniile la care v-ați referit. Eu personal sunt foarte îngrijorat, ca și grupul meu, că în Uniunea Europeană se pare că am ratat uh, acest tren în ce privește celulele voltaice pe care le importăm acum din China. Suntem îngrijorați că s-ar putea să avem nevoie de măsuri pentru ca tehnologia să nu fie tot timpul uh, importată din străinătate, acele pământuri rare care trebuie importate, dacă nu sunt reciclate aici, s-ar putea să avem probleme economice pe viitor. Mulțumesc, doamna Capel de la Heșiev. Da, mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar Moidas, pentru prezentarea. Prioritățile pe care le-ați menționat dumneavoastră se regăsesc și în, președin, în prioritățile președinției luxemburgheze și secretarul de stat pentru cercetare și dezvoltare a fost prezent ieri. În comisia noastră a vorbit despre aceste priorități. Este vorba despre uh, dezvoltarea spațiului de cercetare european, despre uh, era guvernanței. Uh, Luxemburgul până în decembrie ne propune uh, un document privind competitivitatea. Dar cum veți uh, derula diplomația uh, în afara granițelor europene, mai ales pentru America Latină, în domeniul cercetării? Pentru că noi ne dorim să vă sprijinim inițiativele dumneavoastră. Ați vorbit despre integritatea în domeniul cercetării. Și aici uh, Președinția luxemburgheză își propune un uh, cod de conduită pentru integritatea uh, cercetătorului în ce privește acest certificat de excelență pe care îl propuneți, mi se pare că este binevenit și v-aș ruga să-l promovați la nivelul uh, Consiliului, iar aici cred că acel tablou de bord în domeniul inovației uh, pe care îl practică Ă, cei din Consiliu ar trebui să fie ă, adaptat, modernizat. Dar există probleme pe care le-a menționat și domnul Henkel. Cercetarea și cercetarea ă, în domeniul excelenței necesită fonduri. Dacă acum s-au operat reduceri inclusiv pentru programul Orizont 2020. Acest lucru este în dezavantajul Europei, este uh, în dezavantajul uh, vieții universitare, a centrelor de excelență și vă rog foarte mult să vă luptați pentru ca aceste mijloace să nu fie reduse, ci dimpotrivă să încercăm să găsim fonduri suplimentare pentru a atinge acel obiectiv de 3% în plus până în anul 2020. No, very shortly. Good. Mulțumesc. Vreți să răspundeți acum? Pe scurt. Very good. Thank you. Foarte bine, mulțumesc foarte mult pentru toate întrebările. O să încerc să fiu succint, dar și eficient în răspunsuri. O să încep cu domnul Eila. Aș vrea să vă spun că eu mă duc la război, dar și dumneavoastră veniți cu mine la acest război. Și mi-a spus despre cele 200 de milioane de euro. Eu lupt uh, în acest război și contez pentru dumneavoastră, pentru că eu personal n-am auzit de noi reduceri. Sunt în legătură cu colega Georgieva și încă știu uh, comisarul pentru cercetare inovare este îngrijorat. N-am auzit de aceste 200 de milioane eu fiind comisarul, o să mă lupt pentru, pentru că n-am acceptat, nu s-a convenit, nu știu, n-am auzit nimic. Am auzit discuțiile din trecut legate de cifrele pe care le știu pe din afară și această cifră nu o cunosc. Deci pentru mine această cifră nu există și o să mă lupt împreună cu Parlamentul împotriva ei și o să discut imediat cu colega mea, Cristalina Georgieva în legătură cu acest punct puteți conta pe mine. Apoi, domnule Ela, permiteți-mi, pentru că întrebarea dumneavoastră este legată de Orizont 2020, rezultate și memori. Aș vrea să vă profit de întrebare să le spun membrilor Parlamentului mai mult despre situația existentă în legătură cu Orizont 2020. <clears throat> Până în 1 decembrie 2014 aveam în esență închiderea primelor 100 de invitații la licitație și după cum ați văzut, rata de reușită a scăzut. Acum avem o rată de reușită de aproximativ 14%, ceea ce înseamnă că suntem victimele succesului, cum se spune. Ieri, de exemplu, am fost într-un stat membru în Franța. <clears throat> Guvernul francez îmi spunea că aceste cifre au scăzut și consideră că, de fapt, nu se descurcă foarte bine. Ei, de fapt, uh, se descurcă foarte bine, dar rata de reușită a scăzut în general. E ceva ce trebuie să avem în vedere și să contracarăm pe viitor. E un mesaj bun pentru politicienii naționali legat de importanța științei și inovării. Un alt lucru important la care s-a gândit toată lumea era că 38% din organizațiile care au primit finanțare în aceste prime 100 de apeluri din orizont 2020, 38% erau nou veniți, 38% erau pentru prima dată că s a implicat și ceva foarte important. Jumătate din acești nou veniți, jumătate din cei 38% sunt IMM-uri. Deci când ne uităm la ținta pe care am avut-o în ce privește participarea IMM-urilor. Avem rezultate foarte bune până în prezent în ce privește participarea IMM-urilor. După cum știți, ținta era 20% din banii de la provocările societale și tehnologii emergente și respectăm într totul această țintă în prezent pentru Orizont 2020. Un alt punct important legat de mm, granturi. 95% dintre acordurile de granturi le avem. Data de închidere pentru primele 100 de apeluri, 95% din propunerile reușite au fost semnate în interiorul uh, perioadei țintă de 8 luni. Un aspect important pentru dumneavoastră. Iar începește echilibrul între bărbați și femei din uh, 11.000 de experți implicați în evaluare, 35% erau femei. Și progresăm în comparație cu programul cadru 7, dar încă mai avem de făcut eforturi pentru a atinge ținta de 40%. Sunt de acord cu dumneavoastră în această privință. Apoi, o întrebare și acum o să vorbesc în portugheză ca să îi răspund lui Carlos Juriniu Vă mulțumesc, domnule Zoriniu, pentru întrebări. Doream să mă refer la întrebările dumneavoastră și ale doamnei Mariza Maria. În primul rând, situația din prezent este că serviciile mele pe plan intern au pregătit un dosar pentru o planificare în materie de gen în uh, planificarea agendei pentru comisie ne apropiem de domeniul acoperit de articolul 185. Procesul e în derulare, dar e un proces care cere ceva timp. Șase sau șapte luni ar fi necesare pentru a avansa cu acest proces. Tot domnul Zoriniu m-a întrebat uh, în legătură cu un subiect important, dacă vom reuși să lucrăm uh, sau să conlucrăm bine cu EFSI. E un lucru de care m-am ocupat recent. Unul dintre vehiculele foarte interesante pentru EFSI, vehiculul Inofin. prin relația dintre EFSI și Inofin vom avea mai multe proiecte decât ar fi fost uh, <clears throat> declanșate cu efect de pârghie de către EFSI singuri. Așadar, sper că vom avea, de fapt, o sumă mai mare prin intermediul EFSI pentru a permite instrumentului Inofin să fie și mai eficace. Mi se pare un aspect important de care să ținem cont. Apoi, în legătură cu Consiliul Aș vrea să-i răspund Marizei Matiaș, care a pus această întrebare și o să profit acum să-i răspund în continuare în limba portugheză. Toate ideile respective aș vrea să propun să înființăm niște grupuri de lucru cu membrii interesați dacă avem un Consiliu pentru Inovare și Cercetare, acest Consiliu European al Inovării, putem discuta ideile care vin din partea dumneavoastră și să vedem cum putem promova proiectele respective. O să îi las președintului propunerea respectivă, putem înființa unul sau două grupuri de lucru, poate ceva despre fonduri sau cealaltă idee legată de sigiliul de excelență la care v-ați referit. În legătură cu sigiliul de excelență, care e ideea? Vrem ca cei care nu sunt în interior acum, care nu sunt excelenți, să devină excelenți și să rămână în țara lor. Dacă pot rămâne în țara lor făcând ce vor să facă, e deja un progres major. Mulțumesc. Cât mai am, domnule președinte? Un minut sau? Da. Bun. Deci eu vorbesc și dumneavoastră mă opriți. Știți că puteți să mă opriți oricând. Am mai avut câteva întrebări din partea domnului Taburano, doamnei Calas și a doamnei Capel. Să începe cu domnul Tamborano. M-ați întrebat ceva în legătură cu un subiect foarte important, în esență cum să devenim mai competitivi în ce privește materialele și tot ce se leagă de materiale care vor fi baza competitivității, de exemplu în materie de energie. Cum am spus, legat de celulele fotovoltaice, de fapt facem multe aici, dar importăm materialele. Cu două zile în urmă m-am întâlnit cu o asociație de factori implicați din domeniul acestor materiale ca să vedem cum putem să ajutăm să se ocupe de noi modalități de a aduce materiale pe piață și de a plasa Europa în centru. Avem în vedere în programul nostru de activitate să avem apeluri în acest sens, tocmai pentru a contracara problema la care v-ați referit și mă bucur că ați pus întrebarea rapid pentru doamna Baracapen, care s-a referit la alte puncte integritate în cercetare și ceva legat de tabela de marcaj privind inovarea. Ar trebui să revizuim această tabelă de marcaj. Avem prea mulți indicatori privind inovarea și sunt cam fragmentați și încerc cu Digi uh, cercetare, dezvoltare să ne concentrăm mai mult și deci uh, lucrăm în acest sens. Apoi, Doamna Calas s-a referit la un alt subiect la care țin foarte mult, și anume legătura între lumea fizică și cea digitală. Partea digitală a cercetării, cum spun de obicei, am aceste patru sectoare care cred că vor ține. Alimentele, apa, energia și sănătatea, care se leagă direct de ce spuneați dumneavoastră în ce privește domeniul digital. Și ca să vă răspund uh, direct la întrebarea legată de text și data mining, întotdeauna am fost în favoarea unei excepții pentru a avea acest text în data mining să fie cât mai deschis pentru cercetare în Europa. Deci discut acest lucru cu colegii comisari, cu comisarul Oettinger, pentru a vegea să există această excepție în directiva privind drepturile de autor pentru text în data mining și în legătură cu sănătatea. Am depus eforturi și m-am luptat în acest sens. Președintele, vă mulțumesc foarte mult. Restul întreb, răspunsul puțin mai târziu. Mai am 14 colegi pe listă, deci vă rog cât mai uh, pe scurt. Întrebări cât mai scurte. Doamna Olbasca. Mulțumesc, domnule președinte. Și <clears throat> vă mulțumesc, domnule comisar. Dumneavoastră vă Uh, vorbiți despre indicatorii de uh, succes. Puteți să ne dați uh, procentaje, pentru că eu cred că dacă ne atingem obiectivele doar într-un anume procentaj, nu avem de ce să fim mulțumiți. Cred că ar trebui să existe o rețetă ca să ne îmbunătățim performanțele, să ajungem la performanțe. Iar când e vorba de fundurile structurale și și cât putem folosi pentru cercetare. Cred că apar probleme. Vă rog, luați legătura cu toți cei responsabili, cu Comisia pentru uh, <clears throat> Comisia Regii, pentru a putea introduce până la urmă și acești indicatori de performanță. Următoarea intervenție. Vă mulțumesc, domnule președinte, și bun venit, bună dimineața, domnule comisar. Aș vrea să aflu uh, informații mai concrete în legătură cu uh, procesul care a început și care se va derula uh, pe o perioadă de șase luni, dar pe mine mă interesează până la urmă uh, acest. Uh, Consiliul de Competitivitate. Aș vrea să știu în mod special dacă puteți să ne confirmați că în a început activitatea pentru evaluarea de impact sau uh, încă nu i s-a dat lumină verde? Dumneavoastră, în calitate de comisar, puteți să ne garantați că uh, până la uh, ceea ce s-a propus ca până la prima jumătate a anului 2017 să se realizeze ceea ce a stabilit Consiliul de Ministri? Domnul Roel. Nu vreau să adresez domnului comisar decât o întrebare. Tocmai a vorbit și colega mea despre stimularea uh, cercetării în acele centre care până acum nu au fost foarte implicate, pentru că este o dezbatere pe care am mai avut-o și cu ani în urmă. Trebuie să insistăm asupra principiului de excelență, dar tocmai în acest scop am introdus un nou model. Acum mă întreb cum funcționează acest model, cum a fost el aplicat formula de impulsionare pot să apară inițiative tocmai în acele regiuni în care nu au existat uh, centre de excelență, pentru că noi în cazul acesta am putea să stimulăm activitatea acolo. Mulțumesc, domnul Rubi. Aș dori să mulțumesc și eu domnului comisar pentru că acum își propune și o coordonare a activității de cercetare în Comisia Europeană. Deci avem o nouă structură și cred că este calea cea bună pentru ca și Comisia să valorifice toate posibilitățile de stimulare a activității de cercetare și știință. Cred că trebuie să vedem cum va putea să funcționeze Institutul European Tehnologiei, valorificând rezultatele um, cercetării, astfel încât până la urmă aceste rezultate să fie valorificate și în sistemul educațional. Deci ă, este nevoie de valorificarea ă, acestui ă, Consiliu de Cercetare, care prin intermediul programului 2020 să pătrundă în programele, în curicula universitară. Deci va trebui să putem finanța în felul acesta proiecte de cercetare. Mulțumesc. Următoarea intervenție. Grazie Presidente, buongiorno. Domnul Zamonato, mulțumesc. Bună ziua, domnule comisar. Întrebarea pe care am dorit eu să o formulez a fost într-un fel menționată și de domnul Zorinio. Este vorba despre uh, inițiativele care uh, au fost întreprinse, au fost menționate de dumneavoastră, printre care cea numită uh, prima. Este o inițiativă care promovează cercetarea într-o zonă care este deosebit de relevantă pentru Europa, este zona Mediteranei. Uh, Provocările în această regiune sunt deosebit de mari, fie că vorbim despre agricultură, despre utilizarea rațională a surselor de apă, dar și a resurselor de mediu. Și este clar că aceste lucruri sunt legate și de uh, problemele pe care migrația le creează, pentru că, în definitiv, ne dorim pace, stabilitate, dialog. Mulțumesc, domnule Mădas. Vă mulțumesc pentru acest dialog pe care putem să-l purtăm cu dumneavoastră. Dar ideea dumneavoastră despre fondurile structurale și centrele de excelență nu vor funcționa în uh, Marea Britanie. Am avut o discuție și cu Corina, vă voi scrie și dumneavoastră dar aici cred că este o problemă între Comisie și Guvernul din Marea Britanie în ce privește distribuirea fondurilor structurale. Iar dacă mă gândesc la ecosistemele din regiunea mea, gândim la proiectele universității din Manchester, aici există o legătură între universitatea, dar uh, dacă nu se ia legătura și cu uh, societatea civilă, cu organismele locale interesate, nu uh, vor putea să fie până la urmă partajate uh, rezultatele cercetării. Îngrijorarea mea este că cercetarea pură nu va putea să fie finanțată. Mulțumesc, doamna Verconen. Vă mulțumesc, domnule Moedas. Este uh, încurajator să vă ascultăm. Ne aflăm într-o situație dificilă în Europa, pentru că trebuie să ne concentrăm pe calitatea educației, pe cercetarea uh, de bază, dar în același timp să ne gândim pe uh, necesitățile uh, lumii afacerilor, să vedem care este situația în domeniul investițiilor și cum poate fi finanțată cercetarea. Sigur că în Corea de Sud sud, în alte regiuni, um, au existat din acest punct de vedere soluții um, novatoare, în timp ce um, Europa, într-un fel, rămâne în urmă. Deci avem probleme legate de finanțare a cercetării. Ei de multe ori au uh, idei care uh, nu sunt 100% uh, legate de cercetarea de bază, dar nici nu pot fi uh, utile imediat industriei. În ce privește acel cloud dedicat rezultatelor cercetării, este o idee foarte bună, dar înțeleg că acum un consiliu al experților se va implica să lucreze. Mulțumesc. Doamna Ruizen. Eu una de Mulțumesc. Una dintre întrebările pe care vreau să le pun. Mă bucur că am auzit de la dumneavoastră că cu privire la articolul 185 prin care Parlamentul cere aplicarea acestor prime. Eu cred, sper că totul va fi pregătit mm, pentru 2018. Vă felicit oricum și că uh, vor apărea aceste inovații prin acest, ca urmare a acest articol. Ați vorbit despre știința deschisă, însă eu vreau să mă refer la tema datelor și felul în care transmitem datele, ceea ce mi se pare un lucru foarte important în momentul actual. Știința se bazează pe succes și pe publicarea datelor de succes. Deci se autolimitează publicarea. Însă eu aș dori să se publice atât datele pozitive cât și cele negative. Mi se pare foarte important din punct de vedere științific și economic. Și de aceea vă solicit să nu uh, se publice doar rezultatele pozitive, ci și uh, rezultatele negative, când cercetarea nu a dus la un rezultat pozitiv. Domnul Carinci, ultimul vorbitor. Mulțumesc. Întrebarea mea uh, seamănă cu întrebarea pusă de domnul Roel în legătură cu distribuirea banilor, astfel încât și acele regiuni în care nu au existat uh, centre de excelență în domeniul cercetării să poată beneficia de bani dar în baza propriei uh, experiențe uh, legate de studiile din Statele Unite. Acolo există o fundație care uh, operează în domeniul cercetării și este mai puțin important dacă vii dintr-o regiune în care există centre de cercetare și altele în care cercetarea nu este atât de dezvoltată, accesul este același la finanțare. Ce se întâmplă în Europa? Piața noastră este foarte fragmentată. Oare nu ar trebui să acționăm mai degrabă în sensul modelului care funcționează în Statele Unite, pentru că, de fapt, fondurile, banii trebuie să fie eh, accesibili tuturor fără discriminare. Mulțumesc! Vă rog uh, să răspundeți la întrebări. Mulțumesc. Aș fi vrut să uh, mă uh, refer la fiecare întrebare în parte, dar o voi face foarte pe scurt. Uh, uh, mulțumesc, doamna Libaca, pentru întrebarea pe care mi-ați adresat-o și uh, pentru că mă încurajați să acționez în sensul acestor centre de excelență și să vorbesc cu cei direct interesați. Doamna Dali, în legătură cu proiectul Prima eu, la nivelul comisiei, uh, am uh, colectat toate informațiile și le-am transmis mai departe vicepreședintelui comisiei. Acesta a fost uh, primul pas. După aceea facem programarea și urmează după aceea evaluarea de impact, așa cum o numiți dumneavoastră. Către domnul Royle. Domnule Royal, principiul va fi întotdeauna pentru mine excelență, excelență, excelență. Pentru că ă, trebuie să valorificăm instrumentele de care dispunem și să ă, stimulăm ă, activitatea. Domnule Rubic, vă mulțumesc pentru întrebare în legătură cu mecanismul de consiliere științifică nu am dispus astăzi de timpul necesar pentru a-l prezenta, dar uh, sper că vom putea reveni asupra lui. Deci, cele șapte persoane care vor fi selectate pentru a face parte din acest uh, Consiliu de Consiliere Științifică nu vor fi numite de mine. Există diverse persoane din Marea Britanie, domnul Antonio Vitorino, care a fost uh, înainte membru al Comisiei Europene și uh, o doamnă care este președinta Academiei Oamenilor de Știință din țările de jos, vor fi uh, persoane care uh, vor selecta pe membrii acestui Consiliu. Domnul Zanonato, în legătură cu prima, eu uh, mă voi ă, ocupa de evoluțiile în acest domeniu. Doamna Griffiths, mă voi informa mai amănunțit în legătură cu situația din Marea Britanie și voi vorbi și cu colega mea, Corina. Doamna Vicunen, în legătură cu uh, acest cloud european dedicat cercetării, vom uh, analiza potențial potențialul și capacitatea de funcționare pentru ca el uh, să fie lansat uh, în 2016. Dar ne vom sfătui cu actorii direct implicați în acest domeniu. Prima, un poco lo que he dicho, soy un în legătură cu programul Prima, sunt un fan al acestui program, ceea ce am spus în legătură cu partea de știință deschisă și uh, acest lucru este foarte important eh, și că este foarte important să se publice și rezultatele negative și nu doar cele pozitive. Avem un proiect pilot în acest sens și sper ca în viitor Europa să fie o platformă deschisă în ceea ce privește datele și publicarea. Eh, aveți susținerea mea în acest sens pentru știința deschisă și pentru datele și rezultatele cercetării. După aceea, către domnul Carins, vă mulțumesc foarte mult pentru această ultimă întrebare. Cred că ceea ce a spus dumneavoastră uh, susține ideea pe care încerc să o avansez și eu uh, în legătură cu Consiliul European uh, pentru Inovații, pentru ca să nu mai existe această fragmentare, oamenii să știe cui să se adreseze lucrurile, să fie cât se poate de clare. Deci ne dorim o mai mare interacțiune cu dumneavoastră pentru Consiliul European pentru Introvații și voi propune președintelui Comisiei să încercăm să înființăm un grup de acțiune mai restrâns care să pregătească până la urmă um, acest Consiliu. Deci doresc să colaborez cu dumneavoastră și um, Ehm, ar fi minunat. Dumneavoastră sunteți invitați, ehm, participați ehm, în ideea realizării acestui Consiliu European pentru Inovații. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Din punct de vedere al încadrării în timp, uh, deja am dat dovadă de excelență. Dar vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit. Avem atât de multe întrebări să vă adresăm și sper să putem să ne întâlnim cât mai devreme cu putință. Poate în septembrie nu va fi posibil, dar în octombrie, nu mai târziu, pentru a discuta în profunzime toate problemele pentru că în Comisia ITRE ne interesează acest domeniu al cercetării, inovației predării, programelor educaționale uh, pentru că lucrurile sunt foarte strâns legate. Domeniul comunicațiilor și tehnologia informațiilor nu este strict legat de competențele dumneavoastră, dar putem discuta problemele IMM-urilor, implicarea industriei în acest sector. Deci sperăm ca în octombrie să putem să ne revedem. Vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi, pentru această dezbatere. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru participare. Uh, dear colleagues, now we go Stimați colegi, trecem acum imediat la subiectul următor, strategia pieței digitale pentru Europa. Le spunem bun venit oaspeților noștri. Uh, Avem Uh, aștepta uh, cât mai des în comisia noastră. Avem și doi uh, raportori în mijlocul nostru. Doamna Calas este prezentă, doamna Gebhardt de asemenea. Deci lucrăm uh, în baza regulii 52, uh, uh, ocuparea forței de muncă, cultură, dar și Comisia Jurii și Libe, într-o abordare orizontală, sunt implicate în acest subiect. Vicepreședintele Comisiei europene a cooperat cu opt comisari pentru a face o comunicare în acest domeniu și răspunsul nostru este unul asemănător. Șase, șapte comisii s-au implicat um, în elaborarea uh, acestui raport. Deci este o abordare uh, foarte potrivită. Dar ambii raportori sunt uh, prezenți în sală și V-aș ruga, dragi prieteni, să nu vorbiți mai mult de patru minute. Este, de fapt, destul de mult. Să începem, poate, cu doamna Calas, dacă sunteți de acord. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc și pentru munca asiduă și munca secretariatului ITRE pentru a obține o decizie pentru această strategie importantă. Este foarte important să începem uh, să discutăm despre acest subiect. Vreau de asemenea să transmit un uh, semnal puternic Comisiei Europene în legătură cu implementarea acestei strategii în următorii patru ani Domnul prim-ministru al Luxemburgului a spus un lucru foarte important ieri. Nu putem opri revoluția digitală, nu putem opri tehnologia și nu putem să controlăm felul în care oamenii folosesc această tehnologie. Însă putem să uh, conturăm cadrul în care uh, oamenii folosesc această tehnologie. Există necesitatea unei voințe politice puternice și a uh, statelor membre să susțină inovarea. Acest lucru se va întâmpla prin dezvoltarea e-guvernării uh, și prin inițiativele Comisiei, dar și prin uh, promovarea deschi, um, guvernării deschise și a transparenței datelor, adoptarea legilor care să permită Uh, adoptare rapidă a noilor idei și în același timp să se promoveze cultura antreprenorială. O parte din acest sistem este infrastructura, cadrul inovării digitale. Avem nevoie de un cadru care să susțină concurența și investiția, în accesul la rețele digitale și la spectru. Comisia ITRE are competențe pe uh, societatea digitală um, susține că trebuie să se susțină o comunicare deschisă. Uh, încrederea în aceste servicii digitale poate să fie îmbunătățită fără a submina integritatea internetului, dezvoltarea noilor tehnologii, comunicărilor criptate. Uh, trebuie să uh, necesită mai multe uh, investiții pentru însă și mm, întreprinderile și clienții trebuie să folosească ultimele tehnologii pentru a se proteja. Trebuie să susținem și economia digitală, pentru că lipsește un plan pentru transformarea digitală a industriei. Trebuie să susținem uh, acest, susținerea pentru economia digitală pe toate sectoarele. Uh, însă sectorul trebuie să fie liber de bariere și să permitem uh, libera circulație a datelor. În încheiere, strategie privind piața unică digitală este un, o oportunitate unică pentru Europa, însă trebuie să fie adoptată în așa fel încât să elimine barierele de pe piața unică și să nu creeze altele noi. Trebuie să se bazeze pe succesul pe care succesul înregistrat deja în Europa. Ar mai fi multe de spus, însă mă opresc aici datorită lipsei de timp și aștept uh, opiniile colegilor. Mulțumesc, este primul schimb de opinie la comisia noastră, doamna Eckhart. Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul revoluției digitale este deosebit de amplu, care atinge diverse aspecte ale vieții cotidiene. De aceea este foarte binevenită această colaborare între atât de multe comisii. Deja cu câteva zile în urmă m-am întâlnit cu doamna Calas și am impresia că vom putea colabora foarte bine pentru a putea valorifica această oportunitate, pentru că revoluția digitală nu pune doar probleme legate de protecția datelor, protecția consumatorilor, modul în care operăm cu toate noutățile care apar în viața noastră eh, și care ne aduce multe elemente pozitive în viață, dar care ascunde și multe uh, riscuri și pericole. Deci, noi uh, vedem că acum există o încercare de a stabili uh, reguli în Uniunea Europeană Tocmai în ce privește piața digitală, nu ar fi deloc bine dacă ar exista în final 28 de diverse variante de reglementare, ci eh, dacă de la bun început am încercat să ne coordonăm demersurile în acest sens pentru ca piața internă să poată să profite. Tocmai de aceea cred că este foarte important eh, să vedem unde putem valorifica aspectele pozitive, mai ales în domeniul industrializării, pentru că este domeniul Comisiei ITRE și aici lucrurile se mișcă foarte bine. Dar dacă mă gândesc și ce se întâmplă din perspectiva IMCO în piața internă, este vorba despre valorificarea, utilizarea acestor tehnici noi cum uh, putem uh, să stimulăm comerțul uh, electronic, care sunt din acest punct de vedere noutățile pentru protecția consumatorilor sau când este vorba despre noile platforme care oferă servicii noi, cum putem să ne îngrijim ca aceste servicii să fie unele sigure, garantate, ca piața din Uniunea Europeană să fie sigură, dar în același timp și consumatorul să fie bine protejat. Iar dacă ne gândim la toată problematica uh, tip geoblocking uh, atunci când încercăm să achiziționăm produse pe internet, și dacă uh, uh, nu înțelegi uh, o limbă sau ai indicat o adresă greșită sau folosești o carte de credit care nu este acceptată într-o anumită țară, apar multe probleme. De asemenea, în ce privește oferta turistică, știm că foarte mulți din cetățenii europeni doresc să se miște libere în Uniunea Europeană, mai ales în perioada vacanței și după după aceea pot uh, întâmpina uh, uh, dificultăți atunci când doresc să se înscrie într-o excursie sau doresc să aibă informații legate de securitatea persoanei în perioada de concediu multe alte întrebări legate de expedierea uh, produselor uh, achiziționate, uh, cât de mari sunt uh, costurile sau costurile, tarifele de roaming. Toate sunt probleme care trebuie să ne preocupe. Iar în ce privește siguranța cibernetică, mai ales în acest domeniu în care noi câteodată voluntar introducem multe date despre persoana noastră în internet, ce garanții avem că aceste date uh, sunt sigure atât când ajung în uh, cunoștințele unei întreprinderi, cât și când um, intră pe rețelele de socializare. Deci, uh, la ora 11 vom mai avea și în comisia mea o dezbatere pe această temă și o invităm și pe doamna uh, Calas. Mulțumesc. Deci va trebui să ne respectăm până la urmă timpul. Doamna Vilconen. Mr. Chairman, is also four minutes or... Mulțumesc. Două minute sau trei minute? Da. Două minute doar. Mulțumesc, domnule președinte. Dezvoltarea pieței unice digitale este un proces crucial, după cum știm cu toții. Cred că problemele pe care le-a abordat Comisia Europeană sunt corecte și obiectivele sunt bune la nivel general. Avem multe domenii, cum ar fi protecția datelor, protecția consumatorului, drepturile de autor, piața digitală, care trebuie să fie modernizate pentru a aduce Europa în era digitală și pentru a avea o piață unică digitală. Europa are nevoie de acest lucru pentru a putea concura cu Statele Unite și Asia pe piețele digitale. Și poate două eh, observații de pe partea ITRE în primul rând pe partea industrială și pentru, pe partea de mai bună reglementare. Comisia și-a dat seama în această primăvară că uh, trebuie văzute lucrurile din punct de vedere al consumatorului. Este foarte bine și important, însă, ca Comisie pentru Industrie, Cercetare și Energie, noi trebuie să abordăm în rapoartele noastre de inițiativă acele aspecte care a, pot să ajute industria europeană și companiile europene să beneficieze de piața unică digitală și industriile tradiționale au nevoie de digitalizare. Așadar, cred că este foarte important să fim atenți la uh, lucruri nu doar de pe partea consumatorului, dar și din perspectiva industriei. Alte uh, aspecte care trebuie să fie Uh, evidențiate sunt uh, reglementările. Știu că știu că fiecare stat membru are în momentul actual regulamente proprii în domeniul digital. Am, uh, avem obiectivul de a avea o, un regulament pe piața unică Însă trebuie să ne aducem aminte că trebuie să se abroge uh, legislațiile vechi. Deci nu, noua, noile legi trebuie să le înlocuiască pe cele vechi, nu să vină în completarea lor. Cred că mi- Da, am primit un minut în plus față de cele două minute. Foarte bine. De aceea vroiam să abordez această tema mai bune reglementări, pentru că am primit din răspunsuri negative din partea multor întreprinderi care se îngrijorează în legătură cu reglementări suplimentare și se opun întregii reforme. De aceea este foarte important să ne asigurăm că nu uh, adăugăm mai multe reglementări, ci să înlocuim reglementările vechi. Pentru că noi este foarte important ca întreprinderile să vadă beneficiile uh, pieței uh, digitale. Vă mulțumesc. Da, doar 10 secunde pentru a mulțumi președintelui pentru că trebuie să părăsesc sala în 3 minute pentru a prinde un avion. Ehm, Uniunea digitală nu trebuie să fie eh, limitată la piața unică digitală. Trebuie eh, ca acest raport din, din, de inițiativă să includă calea strategică înainte. Așadar, Sper că împreună cu raportorii din umbră și cu celelalte comisii să avem o, un raport bun pentru a ne pregăti pentru digitalizarea societății. Există multe lucruri de care, depinde, care depind de comisia noastră. Noi vom răspunde de infra, infrastructură corectă, nu există Uniune Digitală. Dacă nu există uh, bandă uh, largă pentru, a, pentru toată lumea peste tot, Eh, trebuie să promovăm utilizarea privată a fondurilor pentru a ne pregăti pentru 4G+, pentru 5G, pentru a fi primii în Europa și eh, înaintea celorlalte părți ale lumii. Deci internet de bandă largă pentru toată lumea, peste tot și trebuie să uh, vedem dacă trebuie să revizuim cadrul Uh, global al domeniului digital. În ceea ce privește spectrul, trebuie să regândim politicile de spectru pentru a uh, avea o cale înainte cu reguli similare spațiului unic european. Comisia noastră răspunde și de inovare, industrie și energie. În ceea ce privește inovarea, standardele deschise devin și mai importante contoarele inteligente și digitalizarea merg mână în mână cu eficiența energetică. În ceea ce privește eh, eficiența energetică și modelele, ne confruntăm cu o eh, concurență la nivel mondial, deci ar trebui să privilegiem companiile europene. Vrem să creăm o uniune digitală de încredere și trebuie să susținem pro- protecția datelor care să creeze încredere pentru consumator, care să a- a- acorde un avantaj competitiv companiilor europene uh, pentru a avea uh, protecția datelor solidă. O mai bună cooperare între companiile existente și cele noi, așa numitele startup-uri, pentru a uh, instaura noul model al producției digitale. Așadar, cred că putem susține un forum digital cu partenerii sociali. Nu vom găsi o soluție până, la sfârșitul anului, dar măcar putem să începem dialogul. Guvernul, guvernarea electronică nu este posibilă dacă nu există siguranța datelor. Interoperabilitatea a fost examinată de Europa de mult timp și trebuie să continuăm în acest sens. Susțin uh, revizuirea regulamentelor publice. Vă mulțumesc, doamna Capel, în numele ENF. Digitaliz. Mulțumesc. Mi se pare că subiectul digitalizării este unul pe care l-au îmbrățișat uh, femeile, pentru că sunt cea de-a cincea vorbitoare pe această temă, dar cred că este o abordare foarte bună. Uh, și voi colabora, sper, foarte bine cu doamna Cales. Noi colaborăm și în alt domeniu în legătură cu Big Data cu doamna Cales, dar și acest dosar va fi unul cu siguranță foarte important. Digitalizarea este foarte importantă. Și am văzut acest lucru și ieri în întâlnirea cu președinția luxemburgheză. Uh, este important și am aflat că în această a 12-a ediție a președinției luxemburgheze chiar uh, piața digitală se va afla în centrul atenției. În ce privește serviciile, există încă probleme pentru că se pare că doar 7% din IMM-uri sunt active și pe internet. Iar uh, aici există încă și intenții de a economisi bani la nivelul Comisiei în ce privește uh, accesul um, IMM-urilor la internet. Dar în legătură cu rețelele digitale, de asemenea, trebuie să ne gândim la sfera serviciilor și uh, în ce privește uh, viteza în uh, domeniul digital este uh, de asemenea o preocupare uh, pentru noi în care trebuie încă să ne implicăm. Printr-o mai bună reglementare din partea Comisiei, reguli care să fie implementate și în statele membre. Și un al treilea element important este digitalizarea ca mijloc de stimulare a creșterii economice Cred că aici se vorbește de un potențial de creștere de 450 de milioane de euro, care să creeze și 8 milioane și jumătate de locuri de muncă în Europa. Este un lucru esențial după criza care a existat în multe state membre. În ce privește protecția datelor și siguranța datelor, um, acest capitol um, nu va uh, putea să fie unul amplu în acest raport pentru că există alte uh, rapoarte și alte uh, comisii care se ocupă de acest domeniu. Dar eu cred că trebuie să valorificăm potențialul existent uh, și uh, domnul comisar uh, Mădas uh, s-a arătat interesat de stimularea acestui domeniu. Cred că și domnul comisar Oettinger a spus că este nevoie de jucători importanți în Europa în domeniul pieței digitale și acest raport poate contribui în acest sens. Uh, thank you very much, madam. Vă mulțumesc foarte mult. Mai avem doi raportori din umbră care au fost prezenți acum 15 minute. Au ascultat raportorii și după ce au dispărut. Nu știu dacă au plecat către Zaventem, dar nu mai sunt în sală aici cu noi. Așadar, îi rog pe ceilalți colegi să nu vorbească mai mult de 3 minute. Domnul Federle. Da, cred că cu toții vrem să plecăm în vacanță. Este foarte un dosar foarte important, după cum ați spus. Aș dori să subliniez câteva lucruri. Dacă eu merg în Estonia sau Finlanda și vreau să cumpăr ceva într-un magazin, dacă cardul meu de credit nu este acceptat, este același lucru ca și cum aș încerca să cumpăr ceva pe internet și nu este acceptată cartea de credit. Dacă uh, merg într-un magazin să-mi cumpăr o canapea nouă care trebuie să fie livrată, aceleași reguli trebuie să fie uh, impuse ca și când aș cumpăra ceva pe internet. Vreau uh, să vă spun să nu creați un nou mediu legislativ pe care îl avem deja cu toții în, parlament, în legislația națională Trebuie să ne asigurăm că condițiile vor fi aplicabile în toate statele membre, să nu creăm noi măsuri pentru toate aceste lucruri. Aș dori să pun o nouă întrebare. De ce Statele Unite uh, au de ce Statele Unite mm, acționează mai bine decât noi? Din cauza reglementărilor. Orice se poate produce uh, și poate fi trans, trimis dintr-o țară în alta, Uh, poate fi reglementat. În momentul în care mm, produsul este, nu este fizic, dacă este vorba de produse digitale, software, deodată Uniunea Europeană nu mai are o piață internă funcțională. Așadar vreau să uh, urez succes raportorilor și raportorilor din umbră. Dacă Uh, rezultatul va fi bun, vom putea să devin, devenim conducători și în domeniul digital, ceea ce va însemna noi locuri de muncă pentru Europa. Avem cu toții nevoie de aceste locuri de muncă. Vă mulțumesc, stimate coleg. Doamna Werner. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că Comisia Europeană are acum două oportunități majore pentru a crea un cadru coerent pentru industria digitală. În primul rând, strategia pe piața unică digitală, menționată de domnul Ansip și raportul doamnei Kostovska. Însă, din păcate, doar am, ne-am referit întreagăt la aceste aspecte. Parlamentul European are acum o nouă oportunitate de a se aplica, aplica asupra problemei reale. Avem o serie de probleme juridice legate de comerțul online și este atribuția noastră ca Comisie uh, a Industriei să vorbim despre, și despre reindustrializare și despre piața unică digitală. Putem să vorbim despre uh, legarea acestor platforme naționale în industria 4.0 și așa mai departe. Putem să ne asigurăm uh, că se va exista un schimb de modele de bune practici și să avem o reglementare mai bună pentru te- tehnologiile mm, în ceea ce privește imprimarea 3D, în cooperarea o mașină Trebuie să ne gândim și la situația lucrătorilor. S-a solicitat un plan pentru digitalizarea industriei. Trebuie să punem presiuni asupra Comisiei și să dăm curs acestei cerințe. Vă mulțumesc pentru in... Uh, observații, domnul Zoriniu. Saudar os relatores, os Mulțumesc. Aș vrea să-i mulțumesc raportorului și să le mulțumesc și raportorul din umbră. E o chestiune decisivă pentru viitorul Europei. Și noi, în acest moment, trebuie să adoptăm o hotărâre strategică. Europa a sosit mai târziu pe piața digitală și avem două posibilități acum. În primul rând, să fim ultimul vagon la tren modelului digital care <clears throat> e pus în mișcare și condus de SUA. Cealaltă opțiune este să fim novatori, să ne asumăm un rol de conducător într-o nouă formă, uitându-ne la revoluția digitală, să trecem dincolo doar de piață, să începem să creăm o societate mai durabilă, mai echilibrată, care să fie viabilă în contextul global cred că ar trebui să fim ambițioși. Nu e vorba doar de piață, e vorba de întreaga societate. Trebuie să ne gândim la educația de bază, la învățarea pe întreaga durată a vieții, chestiunea informațiilor pentru cetățenii europeni și alte subiecte importante care corespund noi viziuni privind piața digitală. Ne așteaptă un mare volum de muncă și sper că va fi o ocazie bună de a face acest lucru și de a progresa. Aștept o muncă de echipă între raportori și raportori din umbră. Președintele, mulțumesc. După cum știți foarte bine, ne-am întâlnit cu comisarul Ansip, comisarul Oettinger, cu alți comisari pentru a discuta această comunicare foarte importantă pentru noi și în continuare e important să știm punctul de vedere al comisiei. Acum, uh, un reprezentant al comisiei de la DigiConnect, uh, dacă puteți face niște observații în legătură cu discuția noastră din Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Martin Bailey de la DigiConnect. Vreau să subliniez că vorbesc ca parte a echipei comune de la comisie care reprezintă colegi de la Grău și Just. Cum spunea doamna Capel, suntem înconjurați în special de colege, ceea ce reflectă acest lucru legat de informație și în Parlament. Așteptăm cu interes să lucrăm cu dumneavoastră și în configurația aceasta comună ITRE și IMCO în lunile și anii care vin? O structură care pare să reflecte abordarea colaborativă de la Comisie? și paleta de chestiuni subliniate de vorbitorii de aici, care acoperă partea de afaceri, de piață, consumatorii și, <clears throat> și mai important, crearea condițiilor adecvate pentru a avea sinergii pentru creștere. Aș vrea să vă spun în general că mă bucur să aud că <clears throat> vorbim a uh, același limbaj și dumneavoastră și noi la comisie și în documentele noastre de reflexie internă avem uh, concepte comune și e bine de știut. După cum știți, strategia este lansată pe 6 mai e constituită pe trei piloni tocmai pentru a veni întâmpinarea <clears throat> grijorilor pieții legate de creștere, chestiuni legate de consumat. Un mai bun acces pentru consumatori și firme, crearea condițiilor adecvate și a cadrului pentru înflorirea rețelelor digitale și maximizarea creșterii economiei digitale. Dacă reușim în primele două direcții, putem crea o plusvaloare inițiative la care v-ați referit și dumneavoastră, cum e cea din domeniul cloud, importante ca inițiative de creștere, odată ce avem condițiile de piață și de acces. Vreau să subliniez din nou faptul că <clears throat> ce e diferit față de agenda digitală care a pus domeniul digital pe agenda. Piața unică digitală se referă doar la acțiuni concrete. Aici așteptăm sprijinul dumneavoastră, expertiza, să creăm acel elan și acea dinamică, acest uh, elan pozitiv creat în jurul propunerilor legate de roaming și neutralitatea internetului, la care conlucrăm foarte strâns și vă mulțumim pentru sprijin. Trebuie să ne bazăm pe acest elan în acțiunile concrete. Mai mulți dintre dumneavoastră ați vorbit de frustrarea provocată de geoblocaj. După cum știți, e o acțiune concretă pe care vom încerca să o întreprindem și să remediem acest uh, gen de sursă de frustrare pentru consumator, dar după cum știți nu va fi ușor și va fi o mare rezistență din partea firmelor care au construit aceste modele de afaceri în jurul la ceea ce am putea descrie ca fiind acțiuni ciudate pentru consumatori. Vreau doar să spun în fine, v-ați referit la reglementarea pentru firme, trebuie să fim conștienți de acest lucru. Probabil că știți de asemenea că vicepreședintele Timmermans și-a lansat principiul mai bunei legiferări și planul respectiv și <clears throat> le vom respecta. Dar trebuie să știți că una dintre obstacolele mai mari, cele mai dureroase pe piața unică, cum ar fi geoblocajul, ar putea implica legislație pentru a rezolva aceste probleme. Și în ce privește reglementarea pentru firme și consumatori, <clears throat> ca să-l citez pe președintele Juncker, e nevoie de o abordare majoră pentru lucrurile majore și una măruntă pentru lucrurile mărunte. Mulțumim. Președintele, da, mulțumim. Ne așteptăm la multe acte normative în anii următori în Parlamentul European. Nu știm câte, 5, 8, 10, nu știm precis. Oricum, e foarte important să știm cât mai mult se poate din partea dumneavoastră. Ce planuri aveți la Comisia Europeană? Vă mulțumim că ați venit într-o reprezentare atât de mare. Știu că și doamna Gruban de la Digigrowth, da, e adevărat? Vrei să spuneți ceva? Pentru că și Digigrowth e foarte importantă pentru noi în ce privește agenda digitală. Hmm, poate doar să completez ce a spus colegul Bain în legătură cu observațiile făcute despre transformarea digitală a industriei. Piața unică digitală, strategia respectivă, se realizează prin diverse capitole. Munca pe care o facem la standardizarea TIC foarte importantă pentru industrie și de asemenea fluxul de muncă legat de proprietatea asupra datelor care e foarte importantă pentru transformarea digitală. Sunt doar două prime pachete de muncă la care am început activitatea. E o reflexie în derulare la comisie, la DigiGrow, în legătură cu alte măsuri pe care să le întreprindem pentru a sprijini transformarea digitală a industriei. Și așteptăm uh, să vă prezentăm ceva mai concret cândva în viitor. Mulțumesc. Mulțumim, <clears throat> spune domnul președinte. Vrem să fim în legătură permanentă cu dumneavoastră, așteptăm legislații și să intre pe raportor dacă vor să <clears throat> tragă niște concluzii. Mai avem 3-4 minute pentru fiecare. Doamna Calas, mulțumesc. O să încerc să nu vă rețin prea mult. Un lucru important de ținut minte că dacă Comisia a putut să combine toți comisarii și direcțiile generale să lucreze la o singură strategie. <clears throat> Așa trebuie să facem și noi. E un exercițiu dificil, dar putem să-l facem. Desigur, ce a reflectat această discuție, faptul că sunt multe probleme legate de domeniul digital. De fapt, totul se poate lega de ceva digital. Și cea mai mare provocare aici este, de fapt, ca totul să fie într-un singur document și documentul să fie scurt, având în vedere și <clears throat> faptul că există o limită a raportului. E o mare provocare. Un alt lucru important din partea ITRE este că digitalizarea altor industrii, așa cum au spus mulți colegi, și s-a mai subliniat încrederea prin protecția datelor și astfel de aspecte, dar e vorba și de încredere în reglementări pentru ca firmele să investească în sectorul digital, pentru că dacă sunt prea multe reglementări sau există riscul să se modifice reglementările, să apară unele noi. Și acum a spus colegul Virconen, companiile atunci o să meargă să facă afaceri în altă parte și locurile de muncă vor fi cele create în altă parte, lucru pe care ar trebui să le evităm. Din partea consumatorului, <clears throat> încrederea e la fel de importantă ca să se implice în servicii digitale. Deci e ceva care evoluează în ambele direcții. Altceva important, un acces mai bun la servicii digitale. Sunt în totul de acord. E o chestiune de infrastructură, dar și de hmm, abilități digitale pentru a avea acces la servicii și știu să știe care sunt riscurile, cum să utilizeze, cum să se apere și în sfera digitală. O să mă opresc aici și o să îi dau cuvântul colegii. Președintele, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Am putut constata în urma acestei dezbateri cât de divers este acest subiect, cât de complex și nici nu ne-am referit la toate aspectele. Cred că vom putea colabora foarte bine între comisiile IMCO și ITRE și pentru Cetățenele și cetățenii noștri ne dorim să ajungem la cele mai bune rezultate pentru ca piața internă să fie prietenoasă și să ofere o șansă și pentru uh, marile întreprinderi, dar și pentru IMM-uri. Pentru că doar așa putem avea locuri de muncă noi, de înaltă calitate, iar cetățenii, în momentul în care fac achiziții online, să poată avea și uh, garanții. Pentru că doar dacă există încredere în Uniunea Europeană, piața internă poate să funcționeze bine. Domnul Fedele a plecat, dar doream să îi spun că Dorința noastră nu este să elaborăm uh, legi suplimentare, regulamente suplimentare, ci să vedem unde este nevoie de o nouă reglementare pentru uh, a îmbunătăți lucrurile. Iar în ce privește mai buna legiferare, nu este vorba de a renunța la tot ce s-a făcut până acum, ci de a păstra ceea ce a fost bun. Trebuie să ă, promovăm piața internă pentru a putea să ne situăm pe o poziție de egalitate și cu Statele Unite, care din acest punct de vedere se află deja în înaintea noastră, ne-au devansat. Deci ă, nu dorim să ă, limităm într-un fel drepturile consumatorului, ci să creăm garanții suplimentare și cred că suntem pe calea cea bună. Mulțumesc foarte mult! Le mulțumesc în primul rând raportorilor. Raportorul din Umbra este doar o prima discuție la Comisia ITRE. Și sunt convins că cooperarea între IMCO și ITRE e răspunsul potrivit pentru așteptările Comisiei Europene și mai întâi ale comunității europene. Asta e mai important pentru noi, cetățenii europeni și nu Comisia Europeană. E un răspuns deosebit pentru că ar trebui să abordăm problema din ambele direcții. Ce se poate pe plan tehnic și industrie și IMM-uri și cum să venim în întâmpinarea așteptărilor cetățenilor. În fine, nu drepturile cetățenilor, ci ale consumatorilor, pentru că nu e chiar același lucru în cooperarea noastră, ce e foarte important pentru ambele comisii, <clears throat> ca noi să ne cunoaștem mai bine, să fim mai bine pregătiți pentru viitoarea legislație, pentru că va fi un mare număr de acte normative în următorii câțiva ani și trebuie să fim pregătiți în acest sens. <clears throat> Nu cred că trebuie să mergem spre regula 55 în propunerile legislative, mai degrabă nu dar pentru comunicare o abordare deosebită împreună cu celelalte patru comitete care alături de noi să coopereze în permanență. Și sunt convins că n-am dorit să ne schimbăm structura Parlamentului European, dar dacă vrem să răspundem la abordarea orizontală propusă de Comisia Europeană, <clears throat> ar trebui să cooperăm între comisiile noastre în acest mod. Și dar vă mulțumesc <clears throat> pentru un prim schimb de păreri. Calendarul următor e destul de precis. 12-13 octombrie, o întâlnire comună ITRE și IMCO, examinarea raportului pare să <clears throat> fie mult timp uh, la dispoziție, dragi colegi, dar nu uitați că e și concediul. Oricum, din septembrie, octombrie, poate că e timp suficient pentru a fi pregătiți. Termenul limită pentru amendamente <clears throat> trei zile mai târziu. Membrii ar trebui să fie foarte bine pregătiți pentru momentul examinării raportului și apoi să trimită amendamente imediat, examinarea amendamentelor o lună mai târziu, până pe 10 noiembrie, examinarea amendamentelor de compromis 30 noiembrie și votul comun ITRE și IMCO în comisie pe 10 decembrie. 10 decembrie, deci e un calendar uh, foarte strict. Cel mai important, desigur, termenul <clears throat> pentru proiectul de raport 12-13 octombrie. Vă mulțumesc și uh, suntem la timp. Aveți 5 uh, minute să vă duceți la Comisia IMCO. Mult succes și salutări membrilor și președintelui de la comisia respectivă.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 Uh, uh, Dragi colegi, începem fix la ora 11, pentru că ministrul e pe drum spre sala noastră. Uh, dear colleagues. Stimați uh, colegi, uh, domnilor și domnilor, permiteți-mi să urez bun venit ministrului din Luxemburg pentru Economie și Comerț, Etienne Schneider. Domnule ministru, vă suntem recunoscători pentru faptul că veniți să vă întâlniți cu noi. Prioritățile președinției pentru următoarea jumătate de an sunt extrem de importante din punctul de vedere al comisiei noastre, politica industrială, IMM-urile, desigur, pentru că sunt întotdeauna incluse, politica energetică, spațiul, siguranța nucleară, scoaterea din funcțiunea unor centrale nucleare și eliminarea sigură a deșeurilor nucleare, ceva de cea mai mare importanță pentru Comisia noastră ITRE. Considerăm că suntem răspunzători pentru toate aspectele respective, care sunt foarte importante și din perspectiva strategiei de ieșire din criză. Așadar, întâlnirea cu dumneavoastră, domnule ministru, e extrem de importantă pentru noi și sper că discursul dumneavoastră va fi disponibil pe internet și îl vom trimite membrilor care sunt extrem de interesați pentru prioritățile sau în legătură cu prioritățile dumneavoastră în această jumătate de an. Sunteți o președinție atât de experimentată, ea 12 ore în istorie și încă mai sunt state membre pentru care e prima astfel de experiență la președinție în ultima jumătate de an a fost Letonia pentru prima dată în istoria lor și din punctul dumneavoastră de vedere sau de la dumneavoastră ne așteptăm să faceți, să realizați foarte multe pentru îmbunătățirea economiei și vă rog așadar să țineți acest discurs introductiv. Mulțumesc. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte distinși membrii doamnelor și domnilor, e o plăcere deosebită pentru mine să mă întâlnesc cu dumneavoastră ca să vă prezint uh, programul președinției luxemburgheze pentru următoarele șase luni. Ieri ați avut deja plăcerea să vă întâlniți cu doi dintre colegii mei, domnul prim-ministru uh, și secretarul de stat Hansen uh, a făcut un schimb de păreri despre dosare legate de cercetare și alte domenii. Azi o să încerc să închei această gamă de chestiuni eh, importante pentru competitivitate, prezentându-vă prioritățile în domeniul industriei, pieții interne și energii, care toate țin de portofoliul meu. <clears throat> După cum știți, această combinație are sens, având în vedere relația apropiată, aproape inseparabilă între aceste domenii. Înțeleg că e ultima sesiune de lucru a Comisiei ITRE înainte de bine meritata vacanță de vară. Așa că o să încerc să nu mă lungesc cu vorba, să vorbesc cât mai la obiect, ca să las ceva timp și pentru discuție, să eventual să avem discuția cu altă ocazie, după cum a propus uh, domnul președinte. În ce privește competitivitatea și în continuare o să vorbesc în franceză. În ce privește industria și piața internă, am prevăzut două ședințe ale Consiliului de Ministri de Competitivitate pe 1 octombrie și pe 30 noiembrie. Reuniunea informală a Consiliului va avea loc lunea viitoare pe 20 iulie în Luxemburg. În centrul acțiunii vor fi două mari idei. Mai întâi vrem să promovăm și să exploatăm plus valoarea europeană, în special în ce privește costul non-Europei. Vrem să reducem costurile de trecere a frontierei legate de obligația pentru întreprinderi de a fi în conformitate cu 28 de legislații naționale diferite, ceea ce e valabil pentru universul digital, dar și pentru universul offline. În al doilea rând, vrem <clears throat> să facem să avanseze mainstreaming-ul, competitivitatea prin toate domeniile politice. E important să consolidăm dimensiunea economică și industrială în dosarele esențiale pentru competitivitatea economiei noastre. Și, ca exemplu, mă refer la marea reformă a sistemului ETS pe care l-a adoptat Comisia Europeană ieri. În ce privește piața internă, e de la sine înțeles că domeniul digital e o mare prioritate pentru noi în toate formațiunile Consiliului. Președinția luxemburgheză va începe lucrările în legătură cu primele inițiative concrete anunțate în pachetul Piața Unică Digitală. Mă gândesc în special la modernizarea drepturilor de autor și la reforma drepturilor consumatorilor online. Apoi colegii olandezi vor uh, <clears throat> prelua ștafeta și partea leului, ca să spun așa. Ne așteptăm să așteptăm cu nerăbdare pachetul piața internă a bunurilor și serviciilor, care ar fi trebuit să fie adoptat uh, luna trecută, dar nu va fi gata decât uh, la toamnă, după ultimele informații primite. La aceste două dosare vom face în așa fel încât să dăm un răspuns rapid, politic, ambițios uh, Comisiei Europene, pentru că, de fapt, important să asigurăm un nivel de ambiție ridicat pentru lucrările noastre, care trebuie să aibă ca rezultat final eliminarea barierelor în calea comerțului transfrontalier și reducerea poverilor administrative pentru întreprinderi, îmbunătățind uh, permanența accesul consumatorilor la produse și servicii și online și offline. Și în fine de a facilita tranziția industriilor noastre către metodele digitale de producție și de gestiune în uh, <clears throat> crearea de uzine inteligente, industria 4.0. Ceva legat de instrumentele juridice care permit să avem o piață internă pe deplin operațională va fi uh, pus în mișcare împreună cu Comisia Europeană. E vorba în special să încercăm uh, să promovăm principiul recunoșterii reciproce drept complement mai obișnuit pentru armonizare, lucru de care au nevoie întreprinderile noastre. Și acum uh, Uh, vreau să spun că industria nu e un sector care ține de trecut, e un sector modern care are un mare viitor în Europa. Nu există o industrie puternică sau o economie puternică fără un țesut industrial puternic. Îmbunătățirea competitivității industriale va fi așadar în centrul lucrărilor noastre. Acest lucru va fi posibil prin crearea de bune condiții cadre, inclusiv o piață internă mai bine integrată, care să dispună de reguli clare și transparente și prin promovarea investițiilor în Europa. Personal, eu aș spera ca acum Comisia Europeană să ne prezinte o foaie de parcurs veritabilă în domeniul industrial cu niște termene specifice, eh, așa cum a solicitat și Consiliul European din martie 2014. Scrisoarea pe care am primit-o din partea domnului <clears throat> comisar Biencovska în acest domeniu nu mă satisface 100%. În timpul președinției luxemburgheze noi dorim să punem în aplicare politici sectoriale, mai ales în sectoarele care sunt energointensive. Și mă gândesc la planul de acțiune în, adoptat în 2013 sau în actualizarea planului uh, pentru uh, industria automobilistică. Va trebui ca întreprinderile și mai ales IMM-urile să aibă acces uh, la credite. Va trebui să avem o revizuire a politicii privind IMM-urile și așa numitul Small Business Act Va exista în perioada 18-20 noiembrie eh, la Luxemburg o adunare generală dedicată activității mm urile În domeniul politicii spaci, spațiale ne gândim la relațiile viitoare dintre Uniunea Europeană, Agenția Spațială Europeană și uh, industria care uh, colaborează în acest domeniu, inclusiv uh, care colaborează cu uh, Elveția. Vom avea o întâlnire care se va numi un forum dedicat spațiului și vom propune o abordare diferită de funcționare a demersurilor în acest domeniu față de trecut. Noi vom încuraja discuțiile dintre Comisia Europeană și Agenția Europeană Spațială pentru a stimula evoluțiile dintre Uniunea Europeană și ESA. Un alt dosar care figurează în programul nostru, propunerea directivei eh, referitoare la eh, difuzarea informațiilor observatorului eh, care în iulie anul trecut și-a demarat activitatea. În ce privește competitivitatea și mainstreamingul în domeniul competitivității. Ne dorim o mai mare coerență a politicilor în acest domeniu și va exista un consiliu în domeniul competitivității care să analizeze complexitatea factorilor care au influență asupra competitivității și a pieței interne. La începutul fiecărei întâlniri a Consiliului de Competitivitate va exista și un check-up în domeniu pentru a permite un schimb de uh, opinii între uh, miniștrii de resort și reprezentanții Comisiei Europene în legătură cu situația economică în Europa, inclusiv în domeniul microeconomic, pentru că uh, și aici Consiliul de Competitivitate va avea competențe. Ideea este de a contribui astfel la o mai bună coordonare um, în elaborarea noilor inițiative din partea Comisiei Europene. În ce privește politica energetică, politica energetică europeană în clipa de față se află într-un moment de răscruce, pentru că progresele realizate până acum în piața energiei uh, necesitatea de a avea o siguranță în ce privește aprovizionarea nu au permis încă o independență față de anumiți furnizori și condiții de competitivitate între toți actorii pe această piață astfel încât cetățenii să aibă acces la noile tehnologii, să existe șanse de creștere a pieței în acest domeniu și să uh, contribuim și la reducerea șomajului în Uniunea Europeană. De aceea, Președintele Comisiei, Consiliul European, șefii de stat și de guverne eh, au propus crearea unei uniuni energetice. În felul acesta vom răspunde la marile așteptări ale sectorului și cetățenilor în acest domeniu. Este sarcina noastră să colaborăm între instituțiile europene pentru crearea acestei uniuni energetice. Responsabilitatea este foarte mare și de aceea eu voi acorda prioritate punerii în aplicare a guvernanței în domeniul Uniunii Energetice și Consiliul European din decembrie îi voi propune să facem o analiză a progreselor realizate în acest domeniu. Știu că am colegi la nivelul Consiliului care solicită și o revizuire a directivei privind etichetarea produselor. Dar acest lucru uh, am început să-l facem de ieri, am început o activitate legislativă pe marginea acestui text și uh, în ce privește uh, uh, așa numitul Summer Package adoptat ieri, avem uh, propuneri în ce privește conceperea pieței inclusiv a pieței de retail și on detail. Deci, în sectorul eficacității utilizării energiei mizăm și pe sursele regenerabile care de asemenea pot să ducă la creșterea locurilor de muncă în Uniunea Europeană. Și mă uh, felicit că va exista o reuniune ministerială în uh, la sfârșitul anului 2015 în acest domeniu, uh, sub conducerea secretarului de stat american pe problemele energiei. În perioada 21-23 septembrie la Luxemburg eh, vom eh, aborda problemele cheie ale noi tehnologii în eh, domeniul energiei. De asemenea, în cadrul instrumentelor financiare EFSI vom analiza modalitatea de realizare a planului Juncker pentru a susține ține, inclusiv uh, punerea în aplicare a politicii noastre uh, în domeniul energetic. Iar în ce privește activitatea internațională, vom pune în accent asupra creării coridorului sud în relație cu Ucraina. Suntem de asemenea interesați de extinderea relațiilor cu America de Nord, uh, de colaborare pe plan energetic în zona euro-mediteraneană, dar inclusiv în ce privește Uh, gazoductul care să uh, fie dedicat zonei mediteraneene. Nu în ultimă instanță, înainte de a sărbători în 2015 anul uh, dezvoltării, vom încerca să creăm sinergii în domeniul energetic și mă bucur că voi avea ocazia să colaborez cu dumneavoastră în timpul acestui semestru al președinției luxemburgheze. Și vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. Prioritățile menționate sunt toate importante pentru noi și cu siguranță că avem și multe întrebări pe care dorim să vi le adresăm dar poate că vom păstra contactul cu membrii comisiei noastre și prin internet. Doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule ministru, nu vreau să vă adresez o întrebare, ci doresc doar să vă încurajez să puneți în aplicare tot ceea ce ne-ați menționat. Cred că aveți niște proiecte ambițioase în perioada celor șase luni de președinție luxemburgheză și vă doresc mm, reușită. M-au uh, interesat în mod special două lucruri. Doriți să uh, reuniți, uh, să organizați o reuniune a IMM-urilor, dacă am înțeles bine, în septembrie, dar eu cred că uh, ar trebui să rețineți și că noi elaborăm un raport în ce privește întreprinderile familiale din Europa care creează locuri de muncă și este un subiect interesant pe agenda noastră politică, dar regret că la nivelul Comisiei nu există foarte mult interes pentru acest domeniu. Noi în septembrie sperăm să putem adopta acest raport privind întreprinderile familiale pentru că importanța lor este destul de mare și m-ar bucura dacă la acea uh, adunare uh, a IMM-urilor pe care doriți să o organizați ar trebui să țineți seama de întreprinderile familiale. Și un alt subiect pe care doresc să-l menționez este legat de uh, cercetarea spațială și de uh, politicile um, în domeniu, pentru că știți că avem proiectele Galileo, Copernicus, care sunt uh, proiecte europene și um, zborurile spațiale um, ar trebui să se afle și în atenția Comisiei. Găsesc uh, de altfel că dumneavoastră doriți să reînsuflețiți acest domeniu, ceea ce mi se pare că este important, inclusiv în ce privește comunicarea prin intermediul uh, sateliților, uh, transferul de date. Deci, vă mulțumesc pentru că există preocupare în timpul președinției dumneavoastră uh, și valorificarea datelor furnizate de sateliți trebuie să fie stimulată. Îmi cer scuze că va trebui să plec pentru că am un grup de vizitatori astăzi în Parlamentul European. Spun că nu doresc să vă adresez nicio întrebare, vă doresc doar mult succes în lunile următoare. Mulțumesc, doamna Nibler a vorbit din partea grupului PPE. Domnul Zorinio din partea grupului S Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că pot vorbi în numele grupului meu politic și eu vă doresc, domnule ministru, mult succes um, și pentru uh, poziția pe care o ocupați, dar și pentru programul pe care ni l-ați prezentat pentru cea de-a doua jumătate a anului. Președințiile întotdeauna sunt pe o perioadă scurtă, dar în cea de-a doua jumătate a anului întotdeauna sunt și mai scurte. Deci ehm, este important să dispuneți de ehm, condițiile necesare pentru a vă ehm, îndeplini proiectele. Competitivitatea mi se pare un domeniu foarte important. Va trebui să răspundeți la provocări foarte importante în acest domeniu. În ce privește industria și economia din Europa, ele întâmpină dificultăți în clipa de față. Există probleme în ce privește um, fiscalitatea și cred că Luxemburgul ar putea să joace un rol important în armonizarea um, problemelor de impozitare. Mă bucur de asemenea că aveți Uh, proiecte în ce privește Uniunea Energetică. Eu am avut în Portugalia responsabilități în acest domeniu și cred că este foarte important ca din punct de vedere tehnologic și energetic să înregistrăm progrese. De aceea cred că este esențial ca în acest domeniu să se miște lucrurile. Dar uh, este nevoie și de uh, încredere în uh, demersurile noastre. Și din acest punct de vedere vă doresc mult succes. Domnul Grebaucic din partea grupului ECR. Mulțumesc foarte mult. Uh, domnule ministru, aici sunt în sală. În calitate de raportor pentru Uniunea Energetică, am fost foarte bucuros să aud proiectele dumneavoastră pentru că ați atins toate subiectele esențiale, competitivitate, reindustrializare, independență energetică. Și uh, toate acestea sunt foarte importante. Acum, o problemă este prețul la energie, iar demersurile noastre trebuie să fie să uh, ajungem să putem reduci, să reducem prețurile la energie, care sunt mult mai ridicate, de pildă, decât în China sau în Statele Unite ale Americii. Deci uh, va trebui să acordăm acestor probleme o atenție deosebită, inclusiv um, în uh, comparație cu sectoarele energetice energofage, cum uh, este industria chimică, de pildă, uh, dar care este importantă pentru Luxemburg, unde se realizează importuri. Uh, Luxemburgul este un mare producător de oțel, dar Eh, să ne gândim că noi pentru eh, în Polonia importăm eh, oțel. Deci este un obiectiv interesant. Am o întrebare în legătură cu toate sursele de energie, energia nucleară, energia convențională și regenerabilă trebuie să putem valorifica mai bine uh, sursele indigene de energie, fie că este vorba de uh, gaze naturale, de gaze de șist, pentru că independența energetică trebuie să se bazeze pe un mix energetic și pentru uh, uh, a susține demersurile fiecarei țări de a eh, dispune de independență energetică. Președintele. Mulțumesc din partea verzilor. Domnul Turmes. Mulțumesc. Ierzi. Bună ziua, eh, Etienne, eh, stimate domnule ministru. Sunt foarte mândru de faptul că guvernul țării mele preia președinția Europeană. Uh, ne-ai prezentat o agendă care este uh, foarte progresistă și și uh, Buzek, dar și toți coordonatorii, inclusiv ai Comisiei Envi, au adresat Comisiei Europene o scrisoare um, în care solicită ca demersurile de guvernanță a Uniunii Energetice să se realizeze în colaborare cu Parlamentul pentru a ne putea mai bine eh, baza pe eh, eficiența utilizării resurselor, pe bazarea pe un mix energetic pentru valorificarea resurselor regenerabile. Etichetarea produselor, înțeleg că este de asemenea o preocupare pentru dumneavoastră. Am pierdut prea mult timp până acum, mai aici are dreptate, este importantă pentru consumatori și Eh, va trebui eh, să eh, avem o prezentare cât se poate de inteligibilă pentru consumatori. Și deja de 10 ani mă bat pentru ecodesign și pentru un sistem de supraveghere a pieței, pentru că există prea multe fraude, produse care vin din afara Uniunii Europene și sunt contrafăcute. Eu cred că trebuie să determinăm guvernele noastre ca să accepte că o piață internă uh, nu trebuie să uh, fie expusă riscului de a nu exista garanții pentru consumatori și de a nu exista o monitorizare a produselor. Documentul privind market design-ul este foarte binevenit dar uh, s-ar putea să existe distorsiuni pe planul uh, concurenței datorită unor uh, subvenții practicate de anumite state. De asemenea, cred că în timpul președinției luxemburgheze veți reuși să clarificați că nu putem avea aici subvenții pentru uh, energia fotovoltaică sau uh, pentru utilizarea uh, energiei eoliene și în alte domenii uh, să existe uh, mai puține uh, fonduri. Eu cred că este foarte important să putem colabora și cu statele din Balcani, să le acordăm o asistență instituțională în domeniul energetic eh, și trebuie să discutăm și cu domnul comisar Sefcovici. Poate că ar trebui să construim o mare piață în sud-estul Europei, în ce privește uh, sursele energetice, pentru că și alte țări, cum este uh, Serbia, ar putea să se asocieze până la urmă acestor piețe, pentru că până la urmă și utilizarea gazelor naturale nu trebuie să se oprească la graniță. Mulțumesc foarte mult uh, și pentru timpul investit întâlnirii noastre. Iar trebuie să existe și Președintele îl întrerupe pe vorbitor. Eu cred că putem să ne bazăm pe planul Juncker care ar putea să ne ajute în acest domeniu. Îi dau cuvântul acum doamnei Lopez Bermeo din partea grupului GUE. I gracias, muchas gracias. Bună ziua și mulțumesc, mulțumesc domnule președinte, domnule ministru pentru prezența dumneavoastră și pentru prezentarea programului dumneavoastră atât de ambițios. Sunt aici. Vreau să vă spun mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și pentru prezentarea programului. Mă interesează două teme care sunt foarte importante pentru noi, eh, care au legătură cu industria europeană. Planul Juncker și fiscalitatea. După nou ni s-a părut că planul Juncker conține prea multe variabile, ceea ce privește măsurile sale. Lipsește prezența interlocutorilor sociali și administrațiilor publice în implementarea sa și ne preocupă că contribuie la o mai mare financiariz- financiarizare a economiei europene fără uh, a impulsiona investițiile într-o direcție care să compenseze vulnerabilitățile multor economii europene, cum ar fi celor din, celor din Spania și insulele Europei. Se bazează pe o perspectivă pe termen scurt a pieței. Așadar, Aș dori să știu dacă ați fi dispuși să includeți aceste chestiuni în revizuirile care vor avea loc în domeniul industrial. Una, o altă temă foarte interesantă, relevantă este cea a fiscalității. În special industria exportatoare din statele din Sud a trebuit să se concentreze pe conglomeratele internaționale care uh, practică eludarea fiscală prin practici contabile Uh, prin care a devenit faimos Luxemburgul recent. Acest lucru uh, implică o concurență neloială cu micile întreprinderi și cu restul industriei uh, și împiedică crearea locurilor de muncă de proximitate, de proximitate și o pierdere economică pentru statul care trebuie să susțină politicile de dezvoltare și de investiție a resurselor. Mi-aș dori să aflu dacă uh, putem să așteptăm vreun angajament că bazele fiscale vor, vor reflecta activitatea și beneficiile produse real în diversele state și ca uh, cifrele să se apropie de cele reale uh, fără să se ține cont de uh, principiile de creativitate contabilă și de eludare fiscală. Vă mulțumesc, doamna Capel, în numele ENF. Poziție Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule ministru Schneider, pentru prezentarea priorităților președinției luxemburgheze. Portofoliul pe care îl dețineți este unul foarte cuprinzător sector și se întâlnesc uh, ca atare și se regăsesc în acest portofoliu multe din prioritățile președinției luxemburgheze. Este de altfel un domeniu la fel de vast ca și cel de care se ocupă comisia noastră. Am salutat faptul că aveți în atenție un mainstreaming al competitivității. Eu sunt abia de un an membra a Parlamentului European. Am um, auzit deja președinția italiană care vorbea despre un mainstreaming al competitivității pentru că este esențial pentru sectoarele economice. Și uh, planul uh, de acțiune pentru uh, industria automobilistică este important și interesul pentru IMM-uri. Ați vorbit despre Uniunea Energetică, a fost, uh, s-a vorbit și ieri despre asta și despre uh, Summer Package și colegul nostru Covacici care uh, elaborează un raport pe această temă uh, a menționat aceste preocupări. Dar să ne gândim și eh, la necesitatea de a eh, discuta despre eh, delocalizarea și stocarea carbonului și despre sistemul tranzacționării certificatelor de emisii, pentru că avem acum probleme, ne întrebăm dacă întreprinderea care funcționează acum uh, în Austria în domeniul carbon leakage uh, își va transfera unitățile uh, economice în Statele Unite sau nu, pentru că există acum o asemenea tendință. Ar fi deja cel de-al doilea caz. Eu cred că în domeniul carbon leakage se eh, prevede o reducere de 2,2% pe an. Eu mă tem ca eh, unitățile de producție eh, să nu fie determinate până la urmă să recurgă ele la o delocalizare. Este interesant de pildă că problemele de apărare națională în Luxemburg sunt uh, privite ca fiind probleme economice. În Austria nu se întâmplă acest lucru. Dar uh, se vorbește și despre o fuziune între Grossmafai și uh, Lexter Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră um, vis-a-vis -vis de posibilitatea ca aceste două mari corporații să fuzioneze. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Kelly. Domnule ministru, vă urez foarte mult succes din partea Irlandei. Am avut și noi președinția recent și am introdus multe solicitări față de statele membre mici. Un stat mic ca Luxemburgul poate să fie esențial în perspectiva sa europeană. Foarte pe scurt, am fost implicat în trialogurile pe regulamentul pentru protecția datelor și sper că se va finaliza în curând. Am avut două trialoguri până în momentul actual și am fost foarte eficienți. Ar fi foarte bine dacă dumneavoastră ar putea, ați putea să continuați această eficiență. Sunt implicat de asemenea și uh, ca raportor pentru CAP21, COP21, summitul climatic de la Paris. Veți avea un rol imens de jucat acolo. Ce puteți face pentru a se ajunge la un acord global spre deosebire de obiectivele europene. Cred că ar fi foarte important să avem pe cineva ca Luxemburgul acolo, un stat uh, care să ne ajute în sensul găsirii unui acord. S-a menționat și Uniunea Energetică, un subiect foarte important pentru noi și pentru Europa. Nu intru în detalii decât să spun că domnul Juncker a spus că vrea ca Europa să fie lider mondial în energii regenerabile, deci uh, v-aș întreba ceea ce puteți face pentru a crea climatul care să facă acest lucru posibil într-un mod uh, eficient din punct de vedere economic. Pentru că vorbim foarte mult despre regenerabile, dar nu acționăm în niciun sens. Uh, rolul dumneavoastră va fi crucial. Mulțumesc, domnule Sean Kelly. Ați fost succint, domnul Eller. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră aici. Am o scurtă întrebare. Ați vorbit despre semnificația planului Juncker, însă, cu toate acestea, statele membre au susținut doar teoretic planul Juncker, pentru că au luat banii de la fondurile existente pentru cercetare. Așadar, înființarea acestui plan de investiție s-a făcut din banii deja alocați pentru investiții. Este o absurditate că avem acest obiectiv cheie în Uniunea Europeană de a investi 3% în cercetare și dezvoltare, însă în noile propuneri ale Consiliului, vedem o reducere suplimentară de 200 de milioane din bugetul de cercetare. Mă întrebam așadar, cum vede Luxemburgul această reducere? Este un fel de palmă în fața Parlamentului din punct de vedere politic și mă întreb în ce măsură vă put- vă sunteți pregătiți să uh, fiți activi și să retrageți această propunere din partea Consiliului. Altfel, nu știu ce se va întâmpla, am făcut uh, un sacrificiu, am renunțat la bani din bugetul de la cercetare și acum prima reacție a Consiliului este să mai tăiem încă 200 de milioane în primul an bugetar. Mi se pare o, o provocare și vreau să știu ce veți face în acest sens la uh, Consiliu. Mulțumesc. Și eu aș, v-aș pune o serie de întrebări foarte scurte, domnule ministru. Ați menționat Consiliul pentru Concurență. Ați menționat și costul non-Europei. Este un lucru destul de diferit de valoarea de impact, pentru că dacă uh, menționăm costul non-Europei, atunci am putea spune la fel că am dorit să fim uniți în anumite domenii ca state membre. Și ce am face fără o asemenea unificare? Așadar, înainte de orice inițiativă legislativă. Acest cost al non-Europei este o abordare foarte interesantă. O altă Problema este foaia de parcurs industrială. Ați spus, uh, poate din punctul de vedere al Luxemburgului nu este un aspect foarte important, pentru că industria este foarte puternică și venitul din industrie este foarte uh, ridicat, dar în Europa avem o rată de 14-15% a venitului din domeniul industrial. Noi am aștepta, ne-am așteptat la cel puțin 20%. A treia idee, agenția spaci- spațială și, și politica spațială. Cum pot, poate fi finanțată aceasta? Pentru că uh, Agenția Spațială Europeană are la dispoziția sa bani din agențiile naționale și are nevoie de mai multe finanțări europene. Este o politică foarte bună din punct de vedere al economiei inovatoare și deci are nevoie de susținere. Aș dori să repet o întrebare care a fost deja pusă în legătură cu întreprinderile energetice de pe continentul nostru. Avem întreprinderi reglementate, deci și piața noastră nu funcționează în realitate. Toate taxele și costurile suplimentare sunt mult mai ridicate decât în Statele Unite. Așadar, poate că ar trebui să ne gândim la o abordare globală față de această problemă. Noi la Comisia ITRE am pregătim o audiere în acest sens, în ceea ce privește prețul energiei de asemenea. Putem deja să vă invităm chiar astăzi să vă implicați uh, și chiar guvernul dumneavoastră să se implice în această problemă, uh, prețurile energiei pe continentul european. Dacă mai dorește și altcineva să intervină, stimați colegi, atunci vă dau cuvântul domnule ministru, în numele Consiliului. Mulțumesc pentru toate aceste observații și întrebări, într-adevăr, au fost numeroase. Încep în legătură cu armonizarea fiscală. Nu este dosarul meu, îmi pare rău, uh, sau chiar mă bucur. Nu este responsabilitatea mea, dar știți că Luxemburgul nu va bloca nimic. Vom face totul pentru a face să avanseze diversele dosare fiscale în discuție în momentul actual. În ceea ce privește Um, acea adunare a IMM-urilor adun- care va avea loc în Luxemburg din, în 18 și din 18 până în 20 noiembrie, în jur de 450 de participanți sunt deja înscriși și subiectul întreprinderilor familiale va fi fără îndoială tratat în aceste discuții. Mulțumesc încă o dată pentru idee însă deja este prevăzut uh, pe ordinea de zi în ceea ce privește colaborarea în domeniul spațiului sau mai bună colaborare între Uniunea Europeană și Agenția Spațială Europeană. Președința luxemburgheză va profita de faptul că își uh, că preia copreședinția alături de Elveția a Agenției Spațiale Europene pentru a promova negocierile pentru o mai bună colaborare mai intensă între Uniunea Europeană și Agenția Spațială Europeană, ESA. Am, mi, s-au fost, mi s-au pus întrebări și în legătură cu guvernanța Uniunii Energetice. Este clar că președinția luxemburgheză are ambiția de ajunge la concluzii în uh, Consiliul TTE din noiembrie în ceea ce privește energia. Uh, etichetarea și rolul Parlamentului aici? De fapt, consider că este o întrebare dificilă și o știți, domnule Turmes, însă încerc să vă răspund oricum. Obiectivul acestei guvernanțe este să existe o guvernanță și ca obiectivele stabilite să fie atinse. Bineînțeles că trebuie să integrăm diversele instituții în mod corect. În momentul de față, când vorbim despre implementarea cadrului, președinția luxemburgheză vrea să ajungă la acorduri politice în legătură cu modalitatea de a aborda acest dosar. Mi se pare așadar oarecum prematur să ne uh, concentrăm acum pe diversele instanțe politice, chiar dacă, bine, bineînțeles, Parlamentul European va fi informat în legătură cu toate demersurile președinției luxemburgheze. Trec la subiectul etichetării și aici vom încerca să găsim o poziție comună pentru Consiliul din 26 noiembrie. Este foarte, în legătură cu energia nucleară, este foarte clar că Luxemburgul nu susține energia nucleară. Acest lucru se știe, însă știți pe de altă parte că alegerea mixului energetic ține de competența statelor membre și că statele membre decid singure dacă vor sau nu să utilizeze energia nucleară. Noi punem accentul pe uh, inovare, uh, pe noile energii și în special în energiile regenerabile și eficiența energetică. Aceste elemente sunt uh, motoarele sine qua non pentru o creștere durabilă, pentru a uh, susține uh, o industrie europeană. În ceea ce privește comunitatea energiei, a fost următorul subiect. Aici, ca urmare a raportului Uh, grupului la nivel înalt de reflexie prezidat de președintele Buzek, vom face o propunere pe o serie de reforme pe această bază, președinția luxemburgheză vrea să uh, se asigure de un mandat în, uh, la Tirana în luna octombrie. În legătură cu planul Juncker, pentru a răspunde la întrebarea domnului Turmes, vom discuta la Consiliul din 26 septembrie. Obiectivul președinției luxemburgheze este să pună în legătură actorii principali, uh, în special BEI și autoritățile naționale, pentru a facilita dezvoltarea proiectelor care să care pot să fie finanțate cu ajutorul acestui instrument. Este vorba în special de uh, eficiența energetică și uh, energiile regenerabile. Atunci când încercăm să clarificăm punerea în vigoare a planului Juncker și consecințele sale asupra politicii energetice. O altă întrebare se referea la fiscalitate și conglomerate. Vă uh, Cred că am răspuns în cadrul primului meu răspuns aici în ceea ce privește centraliz- integrarea competitivității. Uh, este un subiect extrem de important al președinției noastre și extrem de important pentru funcționarea Uniunii Europene. Trebuie să avem o viziune globală în legătură cu uh, competitivitatea și nu neapărat în domeniul competitivității, ci și la Consiliul Med- de Mediu. Așadar, trebuie să facem în așa fel încât industria să redevină competitivă în Uniunea Europeană. Trebuie să evităm ca activitățile industriale să părăsească Europa pentru că aici nu vorbesc despre competitivitate fiscală, ci despre competitivitate în sine. Președinția luxemburgheză mizează exact pe acest lucru, pe inovare, cercetare, inova, în ceea ce privește acțiunile concrete, personal aș fi preferat să avem mai multe acțiuni uh, să avem termene ambițioase în uh, scrisoarea pe care ne-a adresat-o doamna Piankovska în legătură cu acest subiect. Mai aveam COP21 cum poate Luxemburgul să acționeze în cadrul COP21. Vom încerca să acționăm ca mediator, facilitator al negocierilor și vom acționa împreună cu Franța, care uh, va deține președinția COP21 pentru a ajunge la un acord la Paris pentru ca concluziile să fie foarte clare în cadrul COP21. Întrebarea în legătură cu bugetul, bugetul pentru cercetare. Este un lucru care a fost tratat de către miniștrii de finanțe Înțeleg, bineînțeles, poziția dumneavoastră și deplâng această reducere, însă în momentul de față nu sunt responsabil pe acest subiect. Cred că am răspuns mai mult sau mai puțin tuturor întrebărilor care mi-au fost adresate. Ultima întrebare a președintelui în ceea ce privește piețele europene de energie și prețul energiei. Constatăm clar că piața internă nu este finalizată, mai trebuie să lucrăm asupra ei și este una dintre prioritățile președinției noastre. Uniunea energetică ne va permite să avem să fim pregătiți pentru viitor, fiind mai eficienți și consider că Luxemburgul, ca și celelalte state, dă un exemplu de colaborare multilaterală pentru a avea o piață unică în domeniul energiei, integrând uh, diversele rețele pentru statele vizate. Cred că avem multe posibilități în ceea ce privește piața energiei, nu doar în uh, timpul președinției luxemburgheze. Vă mulțumesc. Eh, minister, uh... Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru prezență. Dacă ați putea să ne transmiteți și discursul, ar fi foarte util să-l citească și alți membri care nu au putut să fie prezenți astăzi. Și vă mulțumesc pentru întreaga cooperare și sper ca și în jumătatea de an care vine să ne țineți la curent în comisia noastră în legătură cu orice subiect de interes. Încă o dată, multe mulțumiri! May I shake <laughs> Thank you. Thank you. Uh, dear colleagues. Dragi colegi, uh, doamnelor și domnilor, suntem aproape în pas cu Poziția Parlamentului în legătură cu proiectul de buget pentru 2016 în formă modificată de Consiliu e subiectul următor. Permiteți-mi să vă informez de la bun început că ședința ITRE de pe 3 septembrie se va amâna pentru 7 septembrie 2015, luni seara la Strasburg. Și pentru a respecta termenul limită de prezentare a amendamentelor la Comisia Bugetară, este 3 septembrie 2015 și nu avem nicio ședință. A fost convenită următoarea procedură cu Comisia pentru Buget. În primul rând, raportorul nostru, care este prezent acum, doamna Van Boschiut, va transmite toate amendamentele bugetare în numele ITRE către Comisia de Buget înainte de termenul limită de 3 septembrie 2015, desigur. <clears throat> Votul la ITRE va avea loc la ședința extraordinară ITRE de pe 7 septembrie 2015 la Strasburg, luni la Strasburg seara. Și Comisia de Buget va fi informată în legătură cu rezultatul. Și ne-au promis și noi am fost de acord că e posibil printr-un acord între gentlemen să țină cont în primul rând de amendamente prezentate de raportor și apoi de rezultatul votului din comisia noastră, care uneori ar putea să difere de ce s-ar aștepta pe viitor raportorul. Asta e tot legat de procedură. Și acum să trecem la discuție. Să o invit pe doamna raportor, Analin von Bosuit, să ia cuvântul în, în începe. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această introducere. Într-adevăr, procedura pe care o vom urma trebuie să vă spun, dragi colegi, <clears throat> mi se pare că e o mare cinste pentru mine să fiu ultima care ia cuvântul aici înainte de vacanță. Întotdeauna păstrăm cei mai buni pentru sfârșit, așa că o să încep. Acum câteva săptămâni am avut o mare majoritate aici în comisia noastră și am adoptat un mandat pentru dialogul tripartit pentru bugetul pentru 2016. După cum s-a spus în această dimineață la discuția cu domnul comisar, cea mai mare îngrijorare reprezintă economiile care s-au operat în detrimentul horizont uh, 2020. S-a spus deja de multe ori aici, dar cred că trebuie să spunem clar și răspicat acest mesaj foarte important pentru comisia noastră, care rămâne foarte important. S-au făcut economii la programele noastre ca să se financeze EFSI. Ca raportoare aș vrea să transmit un semnal puternic Comisiei și Consiliului. Ca și Comisie Parlamentară pentru Buget. Trebuie să un mandat puternic Comisiei de Buget să încerce să salveze un maxim uh, cu ocazia dialogului tripartit economiile realizate în favoarea EFSI E vorba de a reveni asupra lor și de a restabili bugetul inițial. Sunt conștientă de faptul că un acord cu privire la EFSI s-a realizat deja, nu se mai poate face nimic și totuși trebuie să transmitem un semnal puternic comisiei. Trebuie ca rubrica 1A din buget să nu fie utilizată ca vacă de mulți de fiecare dată ca au nevoie de bani pentru un nou proiect. Cercetarea, inovarea, infrastructurile transfrontaliere în materie de energie au o plus valoare europeană foarte limpede și totuși sunt primele care suferă atunci când se trece la economie. În ce privește proiectele pilot, o să vă prezint uh, pe cele care au primit o evaluare favorabilă din partea Comisiei <coughs> sub forma unor amendamente. Apoi, un ultim punct, sprijin amendamentul care prevede mai multe credite pentru ACER. După cum am spus de mai multe ori, agențiile care se adaugă și primesc competențe trebuie și ele să primească resurse financiare suficiente. Desigur, agenții care să nu fie ineficace sau care nu au fost bine evaluate cele care nu își fac temele trebuie să fie penalizate. Lucrurile trebuie să meargă în ambele direcții. Suntem în plină concertare, trebuie să încercăm să sprijinim Comisia pentru Buget ca să rețină cât mai multe dintre proiectele noastre. La Strasburg am avut reuniuni și tocmai am discutat și aici cu celelalte grupuri politice. Suntem pe cale să căutăm un consens cât mai larg posibil în comisia noastră. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă raportor. Domnul Eller. Domnule președinte, nu vă îngrijorați, nu vreau să vă iau privilegiu să fiți uh, cea care are ultimul cuvânt. Uh, o să puteți vorbi la sfârșit. Îi mulțumesc, domnule raportor. E o poziție comună între grupurile politice pe care ați schițat-o a devenit din nou clar că în ce privește problema EFSI, o să asistăm la reduceri bugetare suplimentare. Consiliul a redus deja angajamentele cu 200 de milioane. Aș atrage atenția asupra faptului că există încă 8 miliarde disponibile din FC7 deci avem un fel de ancoră pe care o tragem în urma navei și uh, cred că și în uh, programul FP7 asta creează o problemă. Ar fi o tragedie, o catastrofă dacă întreprinderi de mici dimensiuni sub argumente eh, lipsite de credibilitate, ar fi purtate cu vorba în ce privește plățile timp de ani de zile. Deci, cred că nu va trebui să ne ocupăm doar de uh, reducerile uh, bugetare în cadrul FC, ci să uh, aprofundăm puțin problematica. Deci sper ca în colaborare cu președintele acestei comisii, vom susține acest punct de vedere cu uh, hotărâre și vis-a-vis -vis de opinia publică. Pentru că uh, trebuie să ne gândim că nu trebuie să ucidem programele de cercetare, dacă avem un număr mare de IMM-uri implicate care nu sunt plătite sau nu au acces la credite corespunzătoare. Și chiar dacă există și situația în care cercetătorii nu sunt plătiți corespunzători în urma unor argumente, cum spuneam, incredibile, pentru că noi inițial ne-am propus să investim 3% din PIB pentru cercetare și dezvoltare și iată că am ajuns acum să reducem acest procentaj la 2%, deci ne aflăm mult în urma um, Asiei, um, Americii de Nord um, și a unor regiuni din America Latină. Mr. Uh, Gerbrand. Mulțumesc. Uh, acum domnul Gelbrandi, numele ALDE. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc, domnule raportor, pentru proiectul de raport și pot să vă spun că, în general, sprijinim uh, linia respectivă. Trebuie să continuăm uh, să ne luptăm împotriva a faptului că se fură bani de la Orizont 2020, de la cercetare și inovare pentru fondul EFSI. E crucial să ne uităm la marjă, la flexibilitate, la mecanismele respective și o cheltuire mai mică din alte domenii înainte de a ne atinge de bugetul Orizont 2020. Și în legătură cu acest subiect, mi se pare greu să fiu deja de acord să se mute să se taie câteva linii de buget concrete și să se uh, facă o reducere generală la toate rubricile de la Orizont 2020. Am uh, luat legătura cu Comisia și aș vrea să primesc informații suplimentare din partea Comisiei în legătură cu ce e mai puțin dăunător pentru cercetare și inovare. Știm cu toții că unele proiecte sau unele rubrici bugetare au dificultăți să cheltuiască banii. Deci poate ar fi mai puțin dăunător să luăm cele 700 de milioane pentru 2016 de la câteva dintre fondurile respective, în loc să facem o tunsoare generală, între ghilimele, inclusiv de la rubrici foarte populare și să luăm de la cele care ar avea o plus valoare europeană deosebită și să tundem uh, ceva ce ar putea fi evitat printr-o tundere mai selectivă. Cred că ar fi important să primim informații suplimentare din partea Comisiei. Era una dintre lucrurile pe care doream să le solicit și să le întreb și pe comisar în această dimineață. Dar am fost uh, ocupat de o altă comisie a Parlamentului acea de meniu. Dar e de importanță deosebită că dacă finanțăm EFSI din orizont 2020, să încercăm să tăiem acele rubrici bugetare unde daunele sunt cele mai mici. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Acum domnul Turmes. Mulțumesc, Iergi. Un aspect important aici este lupta legată de FC și cum să ne poziționăm. Nu o să intru în alte amănunte, dar cred că e nevoie de o strategie coordonată între noi și cei de la buget și, într-adevăr, să ne luptăm pentru asta. Ce doream să spun? Ceva legat de ACER. Raportul cost-beneficiu și să încercăm să reducem costurile pe piața energetică europeană se poate întâmpla numai dacă europenizăm mai mult sistemul și mergem la piețele macro-regionale. Dar dacă mergem la nivelul pieței europene, e nevoie de un organism puternic de reglementare. Nu pot fi doar 28 de organisme naționale de reglementare. Deci ACER e o agenție tânără. <clears throat> Eu cred că e o agenție care a dat rezultate bune, e bine gestionată și am dat mai multe lucruri de făcut, cum ar fi coordonarea rețelei dincolo de frontiere și supravegherea pieții pentru a preveni uh, utilizarea necorespunzătoare de informații confidențiale, insider trading, dar nu cred că dăm resurse suficiente Acer și cred că fiecare euro pe care îl dăm pentru Acer are un beneficiu macroeconomic general atât de mare cu un Acer puternic. Există o integrare soft a pieții de electricitate. Deci cred în acest an pe lângă lupta EFSI ar trebui să avem o a doua luptă importantă la comisia noastră ITRE, problema ACER. Partea bună cu Comisia Europeană este că comisarul Caniete a fost la Ljubljana, a văzut acum uh, sala în care identifică acele situații de insider trading și el și consilierii și comisarul Șefcovici au înțeles mai bine valoarea ACER și sper că Trebuie să ne luptăm cu guvernele să dea mai mulți bani pentru a Poate să aducă o plus valoare suplimentară, trebuie să ne luptăm. Și e foarte bine ca și la EPSA e ceva care să ne unească. Am văzut la plenara din Strasburg acest lucru, deci ar trebui într-adevăr să facem asta, dar eventual să ne întâlnim după vacanță să vedem ce abordare strategică să avem și cu cei de la buget, ca și ei să înțeleagă faptul că e această plusvaloare europeană. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Urban Crasun. Gracias, presidente. Quería saludar en Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, trebuie să facem eforturi pentru a integra observațiile care au fost uh, făcute la acest aviz. Trebuie să susținem cercetarea ca susținere strategică a politicii europene a industriei. Cu toate acestea, considerăm că propunerea dumneavoastră nu este suficientă pentru a elimina diferențele din bugetul actual pentru 2016, în special în anumite aspecte, aspecte fundamentale. În primul rând, aspectul care ne preocupă și ne atrage atenția, în special, este sărăcia energetică, ce nu este abordată în acest buget și care totuși afectează 11 milioane de cetățeni europeni, în special în țara mea. Multe gospodării au dificultăți obiective de a-și, pierde, de a-și plăti facturile de la energie. Și 4 milioane de persoane nu își pot menține temperatura adecvată în casă atunci când este frig trebuie să ne gândim la posibilitatea unei uniuni a energiei care să uh, fie în beneficiul Uniunii Europene. Să avem așadar sustenabilitatea uh, modelului energetic actual uh, și să ne gândim și la utilizarea um, la utilizarea resurselor fosile în următoarele decenii. Trebuie să ne gândim la momentul în care se va depăși uh, momentul de vârf al petrolului. Trebuie să ne concentrăm pe uh, să nu mai depindem de materiile prime, care este o uh, dependență nesustenabilă, ci și care duce la conflicte din, în o serie de state din lume. În raport, nu, în, obiect, în buget nu se um, menționează necesitatea respectării obiectivelor climatice pentru 2020 și nu uh, se uh, menționează că aceste obiective trebuie să fie fundamentale. Nu, se îndepăr- nu ne îndepărtăm suficient de modelul folosirii uh, resurselor fosile de aceea eu consider că trebuie ca energia să nu fie considerată doar un alt bun de consum care poate să facă obiectul speculei, ci un bun public fundamental care trebuie să fie sub controlul instituțiilor publice și sub control social pentru că afectează viața a mii și mii de cetățeni din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, Comisia Europeană, domnul Crumpes, șef de unitate, Direcția Generală Buget. Um, good morning, uh, ladies and gentlemen. Uh, I am the head of... Bună ziua, doamne și domnule. Sunt șef de unitate la DGRTD pentru buget. Vă mulțumesc că am dat cuvântul. S-au pus întrebări, cel puțin partea domnului Galbrandi, care spunea că vrea să audă mai mult de la Comisie care e raționamentul legat de analiză sau modul în care s-au distribuit banii după reduceri din cauza înființării EFSI. Mai întâi, permiteți-mi să repet ce a spus comisarul Moedas în această dimineață, că nu e nicio dorință din partea comisiei în proiectul de buget pentru 2016 să se propună reduceri suplimentare pe lângă cele făcute deja din cauza EFSI. Și am mai spus foarte clar că el contează pe sprijinul Parlamentului să restabilească sumele solicitate de comisie pentru proiectul de buget 2016 pentru Orizont 2020. Deci e un sprijin binevenit din partea Parlamentului în acest sens și aș vrea eventual pe scurt în legătură cu întrebările formulate de domnul deputat Galbrandi, Să repet pe scurt ce rubrici sunt cu totul exceptate de contribuțiile EFSI și ce rubrici nu sunt. În total sunt cinci activități din orizont 2020 care nu contribuie la EFSI. una dintre întreprinderile comune nu contribuie, nici accesul la finanțare de risc, nici fellowships Marie Curie Sklodowska, VRC și participarea extinsă nu contribuie la EFSI. În analiza noastră, <clears throat> nu se justifică să se facă nimic altceva decât o reducere prorata pentru celelalte domenii. Deci cele 500 de milioane de euro care au revenit la orizont 2020 după acordul uh, tripartit legat de EFSI, 350 pentru a garanta pe deplin ERC, acțiunea Maris Klodowska și Curie și restul de 150 de milioane am propus să revină uh, în sistemul prorata în anul 2017, în majoritatea cazurilor. Conform analizei noastre, aceasta e cea mai bună soluție pentru a face față acestor reduceri legate de EFSI. Președintele, mulțumesc. Cristian, o întrebare doar. Întrecât a fost o anumită confuzie dimineață în legătură cu reducerile propuse de Consiliu. Înțeleg că dumneavoastră ați fost informați în legătură cu propunerea de buget a Consiliului, care adaugă 200 de milioane ca angajamente și 74 de milioane ca plăți. Pentru că noi am fost derutați că dimineața comisarul a spus că nu a auzit de așa ceva. Dar noi avem deja documentul și e baza negocierilor uh, la acest proiect de buget. Um, uh, yes, I... Da, comisarul a fost informat în legătură și este informat, desigur, în legătură cu tăierile propuse de Consiliu. Cred că a fost o neînțelegere dimineață. Nu știu de ce a fost acea neînțelegere, dar în ce privește sumele menționate de dumneavoastră, e exact invers. Sunt reduceri de 74 de milioane la angajamente și 205 la credite de plată. Ce a contribuit poate la confuzie a fost faptul că ar fi și dorința comisiei să facă aceste reduceri și nu stau de lucru așa și a spus clar domnul comisar că comisia n-a propus acest lucru și doamna comisar Gheorgheva n-a propus în proiectul de buget pentru 2016 să facă reduceri suplimentare. Deci solicitările făcute de familia cercetării au fost pusă de comisie în proiectul de buget pentru 2016, așa cum mi-a propus. Deci toate reducerile pe care le vedeți sunt ale Consiliului. Uh, thank you very much, Madam Rapporteur. Once again. Mulțumim foarte mult. Acum, doamna raportor, din nou. Thank you very much. no, the last Mulțumesc. <clears throat> Nu, ultimele cuvinte le va avea președintele Comisiei. Aș reveni la o întrebare care a fost pusă. Regret că domnul Gerbrandi a plecat pentru că întrebarea care îl frământa, noi am discutat-o și am adresat această întrebare comisarului, dar nu ne-a răspuns. Deci va trebui să insistăm să-i adresăm din nou această întrebare. Am fost de acord și cu raportorii din umbră că vom încerca să ajungem la un consens cât mai larg posibil ca să avem uh, un mandat cât mai uh, susținut pentru trialogul următor și cred că trebuie să dispunem de mai multe mijloace și am spus acest lucru și la începutul intervenției mele. Deci vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și dați-mi voie să urez tuturor o vacanță plăcută. Mulțumesc. Nu vă vedem foarte des în Comisia ITRE. Nu mă plâng pentru că știu că uh, participați în acel timp în uh, alte comisii la lucrări. Da. Și eu doresc să agresez tuturor uh, o vacanță excelentă. Mulțumesc pentru că ați rămas până la sfârșitul acestei întâlniri. 18 august este termenul de depunere a amendamentelor deci în toiul vacanței. Dar poate că uh, veți putea să faceți acest lucru încă în această după-amiază sau săptămâna viitoare, cel târziu. Uh, după aceea vom analiza amendamentele în septembrie și vom vota la finele septembrie. Următoarea întâlnire a comisiei noastre este pe 7 septembrie toate cele bune pentru perioada de vacanță și nu uitați preocupările Comisiei ITRE din Parlamentul European.